Okay. Let's... Bună ziua, haideți să trecem la treabă. Vă rog să luați loc, să faceți liniște și să începem. Doamnelor și domnilor, cu cât faceți uh, liniște mai repede, cu atât începem mai repede, cu atât plecăm mai repede. Okay, I, I, I don't intend to shout. Nu intenționez să stric, la, să țip la dumneavoastră. Bun, mulțumesc pentru înțelegere. Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi, Comitetul Consultativ European pentru Statistică, numirea unui reprezentant al Parlamentului European. După cum am uh, spus în această dimineață, trebuie să alegem un membru care să reprezinte instituția noastră. În anul 2008 eu am fost aleasă în această funcție, dar date fiindu-mi sarcinile în calitate de președinte la această comisie, am decis că ar fi mai bine să reprezinte altcineva această instituție, iar uh, domnul Eduard Scicluna este candidatul nostru. El a fost uh, nominalizat la reuniunea coordonatorilor. După ce votăm uh, acest subiect, vom transmite mai departe mesajul conferinței președinților pentru o decizie finală mă gândesc că va fi doar o formalitate de aici încolo. Acestea fiind spuse, vă întreb, sunteți de acord cu candidatura lui Eduard prin aclamație? Mulțumesc foarte mult! Many, many happy hours. Felicitări și multe ore fericite vă doresc în, sta- în, în date statistice. Da, e foarte interesant uh, ce se întâmplă, e o activitate interesantă și mă bucură că cineva cu experiența lui Eduard ne reprezintă în Comitetul uh, Consultativ European pentru Statistică, după cum bine știți. El a fost activ pe toate dosarele cu privire la date statistice și să știți că și eu, în calitate de reprezentant în cadrul acestui comitet, am avut foarte multe de învățat. Și să știți că acest, experiența mea de acolo m-a ajutat în activitatea de aici, asta ca să înțelegeți de unde veneau anumite idei. Trecem mai departe. Uh, solicit amânarea votului la punctul 7 uh, și 8. Doresc să dau cuvântul domnului Otmar Caras, care este raportor și care ne va pune la curent în ceea ce privește ultimele evoluții. Otmar, ai cuvântul. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, după cum știm cu toții, în ceea ce privește regulamentul și directiva uh, cu privire la cerințele de capital, este vorba despre uh, un proiect legislativ uh, dintre cele mai mari care vizează depășirea crizei și crearea de stabilitate pe piață. Capitalul, așa cum este definit uh, el, uh, Mă scuzați, e vorba de niște acte norma, normative pe marginea cărora s-au depus mai bine de 2000 de amendamente. Biroul meu, uh, asistenții mei s-au străduit foarte mult ca uh, până astăzi să fie tratate toate subiectele importante și dat fiind că am ajuns acum la capăt de drum, vreau să mulțumesc tuturor pentru efortul întreprins pe acest dosar. Ce pot să vă spun este că Astăzi am putut să dezbatem cele mai importante probleme de pe acest dosar și acum, pentru ca raportorii din umbră să poată discuta pe marginea um, compromisurilor și pe marginea listei de vot, uh, și asta pentru a putea fi un subiect dezbătut în uh, grupurile lor politice, venim cu o rugăminte în fața dumneavoastră. Să nu votăm astăzi. Până la finele săptămânii voi reuși să tratez toate amendamentele de compromis. Uh, vi le voi trimite și tocmai de aceea am fost rugat să fac tot posibilul pentru a amâna acest vot ca să finalizăm acest uh, proces intern și vă pot spune că până pe data de 8 martie ne vom încadra în timp, chiar dacă săptămâna viitoare e o săptămână turcoasă care practic ne leagă mâinile. De fapt, e vorba despre uh, nu despre data votului, ci despre formularea unei poziții clare pentru Parlament, astfel încât la negocierile cu Consiliul să avem o poziție comună, să putem începe de fapt acele negocieri și să avem uh, o pârghie. Eu sunt convins că vom găsi majoritate pe toate chestiunile importante, dar nu e vorba despre asta. Nu e vorba despre găsirea de răspunsuri individuale pe grupuri politice. Nu. E de fapt vorba despre găsirea unei poziții comune pentru întreg Parlamentul European. Iar cu această poziție comună să pregătim drumul unui uh, raport din proprie inițiativă. E vorba de o majoritate care să um, fie regăsită în 4-5 grupuri politice, pentru că e o întrebare foarte sensibilă. Nu e vorba de chestiuni profane, nu e vorba de majoritate 50 plus 1, ci uh, e vorba de lucruri dincolo de vanitate, e vorba de găsirea unei uh, soluții comune. Deci trebuie să finalizăm acest proces, dar să finalizăm în spiritul numitorului comun, ca să nu periclităm rezultatul final. Și tocmai de aceea am această mare rugăminte să amânăm votul și să permitem raportorilor din umbră să uh, se gândească în tihnă la uh, această linie comună care poate fi găsită. După cum am spus deja cu privire la consensul de bază, eu cred că avem deja o, uh, un numitor comun în ceea ce privește uh, riscul uh, la care sunt expuse IMM-urile și cred că în ceea ce privește Uh, gestiunea crizelor la cerințele de capital, la, în această directivă privitor la cerințele de capital este deja un subiect care poate fi bine tratat și vom putea diferenția regulile în funcție de bănci. Avem două, vom avea două uh, domenii și anume două um, doi indicatori diferiți de stabilitate am găsit un numitor comun foarte bun. Am uh, tratat și subiectul uh, sectorului bancar gri, iar în ceea ce privește bonusurile bancare, ultima dată am uh, menționat acest subiect și la ultima reuniune am discutat despre Uh, riscul uh, de datorie suverană, despre chestiunea securitizării. Toate aceste lucruri au fost uh, avute în vedere la reuniunea cu raportorii din umbră. Până la finele acestei săptămâni vom veni cu o propunere de compromis și cu o propunere pentru lista de vot. Vă rog din suflet să nu începeți să renegociați Basel 3, ci să mențineți această propunere având în vedere obiectivul consensului. Vrem să continuăm această activitate ca să avem o marjă de manevră în uh, negocierile cu Consiliul. Nu vă veți regăsi probabil pe deplin în compromisuri. Dacă ar fi să reducem totul la propriile interese și dacă ar fi să ne dorim cu toții cu orice preț să uh, avem toate doleanțele incluse în orice act normativ, atunci ar fi imposibil să negociem. Principiile um, pe marginea cărora Uh, am luat o decizie în 2010, există încă și mă bucură foarte tare că în același spirit vom ajunge la o soluție și de data aceasta și vom avea o bună bază de negociere uh, în momentul în care vom discuta cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Otmar! Mulțumim uh, biroului și uh, biroului tău și secretariatului, mulțumim raportorilor din umbră și stafului acestora. Știm cât de greu este acest dosar, mai ales că se desfășoară într-un ritm atât de accelerat. E un uh, dosar foarte um, vast și, după cum ai spus, pe multe subiecte am găsit un consens remarcabil. Următorul subiect de pe ordinea de zi se referă la tupacul legislativ, la pachetul celor două măsuri legislative. Jean-Paul dorea să ne spună ceva pentru o altă amânare. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, un acord împreună cu celălalt raportor, doamna Elisa Ferreira. Uh, noi ceea ce dorim este că vrem să amânăm votarea pe marginea acestor rapoarte, pentru că încă mai avem modificări de introdus fiind dat, că, dat fiind că e vorba de uh, dosare foarte importante, nu trebuie să ne pripim, ci să lucrăm în mod uh, serios. Așa că vom verifica împreună cu secretariatul care ar putea fi uh, data ulterioară de vot, însă în orice caz nu astăzi. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Și acum trecem la un vot E vorba de punctul 11 de pe ordinea de zi, sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și modificarea directivei 2008 per 7 CE. Raportor este Ani Podimata și Ani, foarte pe scurt, uh, din câte am înțeles, voiai să ne spui ceva. Mulțumesc, Sharon. I would uh, just like nu vreau să fac comentarii politice, vreau doar să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția acestora și pentru atitudinea productivă în timpul cooperării. Aș dori de asemenea să aduc un omagiu special lui Miguel Portaș, un raportor din umbră. Contribuția acestuia, sprijinul lui, au fost uh, indispensabile finalizării acestui raport. Și cu această ocazie vreau să uh, transmit condoleanțe familiei acestuia, uh, să mă adresez colegilor lui și să subliniez că, în ciuda diferențelor, uh, divergențelor de opinie care au existat între noi, noi mereu uh, vom uh, acționa cu dedicarea cu care a acționat el în uh, beneficiul, uh, în beneficiul cetățenilor. Mulțumim foarte mult. După cum știți, am avut și un minut de reculegere în această dimineață în uh, cinstea lui Miguel Portaș, care din păcate ne-a părăsit ieri. Bun, acum trecem la vot. Aveți uh, cartelele de vot. Dacă le puteți introduce, vă rog, în consola de vot ca să facem o verificare. Uh, press your happy button. Și să apăsați pe butonaș, pe butonașul fericit, cel cu plus, pe butonașul trist, cu minus, dacă, ești Mar- dacă sunteți Marcus Ferber. Vă aud, domnule Ferber, aud tot, tot ceea ce spuneți. ...29 de fericiți, 5 uh, nefericiți, 7 cu atitudine neutră, ca Marcus. Amendamentul, amendamentele 13, 14, 15, 16, identice. Cine este pentru? Împotrivă. <coughs> Abțineri. Se resping. Mi s-a părut foarte clar. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 76 pentru împotrivă abțineri se respinge. 78 pentru împotrivă abțineri se respinge. 80 pentru împotrivă abțineri se respinge. 81 pentru împotrivă abțineri se respinge. 82 pentru Da, vă rog să ridicați mâna și nu pumnul. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 83 pentru împotriva Vreți să verificăm la 82, totuși? Bine. Revenim la 82 și facem o verificare electronică. S-a închis votul. Se respinge. 15 pentru, 26 împotrivă. 83 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu prea văd mâinile în aer. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 amendament oral pentru, împotrivă, Abțineri? Putem să facem, vă rog, o verificare electronică? E vorba de amendamentul 88 cu amendament oral. A votat toată lumea. Încă trei persoane. S-a închis votul. Se respinge cu 20 la 20 și două abțineri. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 103 pentru, împotrivă, Abțineri. O verificare electronică, vă rog. Osta trei, verificăm 103. Încă trei persoane. Se închide votul. Se respinge. 20 pentru, 22 împotrivă. 104 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 108 și 109 împreună pentru, împotrivă, abține, Cred că se respinge, dar nu am văzut multe mâini ridicate suficient, o verificare electronică, vă rog. Eu sunt aproape sigură că se respinge, dar nu ați ridicat mâna. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul. Se, da, se respinge, se resping într-adevăr. 110 pentru, împotrivă, abțineri,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 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 134 pentru, împotriva abțineri se respinge 135 pentru, împotriva, abțineți se respinge. 137 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 141 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 142 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 143 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 145 pentru, împotriva abțineri se respinge, 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 20 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica IMCO 20, vă rog. S-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 151 pentru. Împotriva abțineri se respinge 152 pentru. Împotriva abțineri se respinge 153 pentru. Împotriva abțineri se respinge 154 pentru. Împotriva abțineri se respinge 155 pentru. Împotriva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 împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri, Cred că se respinge, uh, dar au existat câteva persoane care și-au schimbat părerea, așa că vă întreb, doriți să verificăm? Putem verifica 165. Cred că, de fapt, a fost respins. A votat toată lumea, s-a închis votul și, în mod clar, se respinge, așa cum mă gândeam și eu. Bun, 166 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 168, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Acum Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem, ajungem la IMCO 24 pentru împotriva abțineri se respinge, 178 pentru împotriva abțineri se respinge, 179 pentru împotriva abțineri se respinge, DV9 pentru împotriva abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 66. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum, compromisul H pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica amendamentul 36, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 31 pentru, 12 împotrivă. 37 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, așa că mai bine să verificăm. 37, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Acum 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. IMCO 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. IMCO, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, 48. S-a închis votul, a votat toată lumea și se adoptă. DV3 atunci este caduc, ajungem la compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, DV 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 18 pentru, împotrivă, Putem verifica, vă rog, 18. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și nu se adoptă, se respinge, pentru că sunt 21 de voturi pentru, 21 împotrivă. Acum, putem vota electronic pe marginea textului astfel modificat. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 11 împotrivă, nicio abținere. Da, vă rog, Otmar, spuneți. 32 in favor, 10 again. Repet, 32 pentru, 11 împotrivă și... Acum votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. That's 30 in favor. 30 pentru, 11 împotrivă și nicio abținere. Atunci trebuie să îl felici, să o felicită doamna raportor pe Ani Podimata. I actually got some amendments passed. There's something gone wrong there. Yeah. <laughs> I can't even remember. <laughs>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 Okay, with those who are leaving, please leave. Cei care doresc să părăsească sala, cu plăcere, părăsiți sala. Eu am așteptat să părăsiți sala, dar vă rog să nu începeți discuții în sala. Dar eu am așteptat, dar văd că poate lucrurile n-au fost destul de clare. Uh, now, if those who are leaving... Dacă cei care părăsesc sala vor să o facă, să o facă în liniște... I, I would like you to be quiet. V-aș ruga un pic de liniște, în așa fel încât să putem relua. Please, there's still quite a few conversations. Încă mai sunt conversații în sală, așa că v-aș ruga frumos dacă vreți să le aveți până fără sălii. Right, thank you. We're now moving on. Mulțumesc, mulțumesc. Trecem acum la punctul punctele 13 și 14 de pe ordinea de zi, e vorba de MIFID 2 și avem și o prezentare a proiectului de raport din partea domnului raportor și anume domnul Marcus Ferber. Vă rog, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, în ultimele luni m-am ocupat uh, intens de MIFID și MIFIR și mă bucur că astăzi am ocazia de a vă prezenta rezultatele activității acesteia intense. De asemenea, mă bucur că uh, cercurile interesate au făcut tot posibilul pentru a avea un proiect de raport uh, cât mai repede și sper că cei care deja au auzit de acest raport să cunoască termenii săi. Subiectul principal asupra căruia trebuie să ne aplecăm este uh, rezoluția din, uh, de la G20 de la Pittsburgh de a Uh, da niște reglementări până la sfârșitul acestui an ca să nu mai este piețe nereglementate și produse nereglementate. Și un element uh, cheie despre care este vorba în uh, adaptarea legislației europene este MIFID și MIFIR. Iată, două acte normative extrem de complexe. Nu e un subiect deloc simplu și Comisia um, a venit mai târziu cu propunerile sale, erau prevăzute pentru luna mai anul trecut, dar le-a prezentat doar în octombrie, în calitate de raportor. Am observat și eu uh, cât muncă e în spatele acestor dosare. Vreau să pre- vă prezint pe scurt raportul uh, meu. Deci, cu privire la directivă MIFID, piețele instrumentelor financiare, abrogarea directivei. Știți că vrem uh, cât mai puține exceptări, astfel încât să uh, respectăm uh, prevederile de la G20 și am încercat să țin cont de acest lucru pe tot parcursul activității mele și la audiere și mai apoi discutam, am discutat, de exemplu, și cu cetățenii, am făcut un sondaj online, am analizat datele, am avut un schimb de vedere în ianuarie și așa mai departe. E foarte important ca orice negociere să aibă loc în lumea mifidului și dacă cineva vrea să vină cu excepții, iată, există un tipar de urmat. Pot să vă spun că în ceea ce privește certificatele de emisii vreau să fie incluse uh, în directivă. Până acum uh, Uh, certificatele de emisii nu au fost tratate ca fiind un produs financiar, dar dacă da, uh, atunci trebuie să fie tratate ca atare, prin urmare vor fi uh, incluse aici în MIFID. Și Comisia ITRE a jucat un rol aici. Nu e vorba de a duce daune în economiei reale, dar Ideea este că dacă există activități care seamănă cu activitățile bancare, atunci acestea trebuie să fie tratate ca atare. În ultimele luni, trebuie să știți, am purtat foarte multe discuții cu mai mulți actori vizați, am analizat uh, îndeaproape multe lucruri și am constatat că nu există nicio diferență la nivel certificatului emise față de produsele bancare, dar uh, până acum nu a existat o reglementare ca atare și cred că trebuie să închidem această lacună. Cu privire la structurile de piață, subiectul cel mai important, se pune întrebarea dacă avem nevoie de un nou loc de tranzacționare în locul OTF-urilor și anume al uh, locurilor de tranzacționare organizate. Am avut și raportul Swinburne și am uh, spus că nu vrem o platformă adițională de tranzacționare. M-am lăsat uh, convins, de fapt a trebuit să mă las convins de faptul că, dat fiind că avem mai multe produse care vrem să fie aduse în uh, lumea MIFID, în uh, domeniul de aplicare, trebuie să tratăm și problema locului de tranzacționare. Vă propun să ne axăm pe non-equities, necapital, pentru că avem și MTF-urile, locurile de tranzacționare multilaterale, care degenerează în OTF-uri și creează astfel o platformă problematică. Nu putem să avem o platformă adițională pentru ca apariția ei să însemne dispariția altea. Am uh, prevăzut și o clauză de revizuire astfel încât să putem să verificăm care sunt evoluțiile în acest domeniu, pentru că eu cred că este foarte important ca toate tipurile de tranzacționare să fie aduse în această directivă, dacă se constată că nu e nevoie de o nouă platformă, atunci trebuie să uh, acționăm în consecință și să fim împotrivă. O altă propunere foarte importantă se referă la uh, protecția acționarilor. Am discutat în cadrul uh, statelor membre și am discutat în special după criză și anume ca nu au existat informații foarte transparente care au fost puse la dispoziția acționarilor așa cum ar fi trebuit, iar uh, calitatea uh, consultărilor trebuie să se îmbunătățească. Comisia pleacă de la premisa că trebuie să existe un uh, consilier independent și anume acesta să nu accepte remunerări, nu trebuie să primească niciun fel de stimul pentru tranzacționări, ci să fie plătit doar de client. Eu cred că ar trebui, de fapt, să ținem cont mult mai mult de calitate, calitatea consilierii acționarilor, indiferent de cine este aceasta făcută, de un uh, angajat al băncii, de un consilier independent. Pentru că în toate statele membre s-a discutat și despre faptul că în funcție de volumul uh, acțiunilor deținute, Um, că nu trebuie să țin neapărat, mă scuzați, uh, seama de volumul acțiunilor deținute. Orice acționar cât de mic trebuie să fie protejat. Așa că am uh, renunțat la diferența făcută între acționari. Elementul de bază a rămas transparența, precum și documentarea propice, pentru că orice consiliere trebuie făcută în baza unei documentări. Trebuie să existe mai multe posibilități de a oferi consiliere, trebuie să se organizeze uh, și trebuie să se uh, facă și un proces verbal al unei potențiale consilieri, astfel încât acestea să fie utilizate la nevoie. Încă o dată menționez că pe mine mă interesează calitatea consilierii clienților și nu neapărat forma juridică a consilierii. Și sper ca aici să mă bucur de sprijinul colegilor mei. O altă temă care nu a fost inclusă la MIFID 1, dar care e un cartof fierbinte acum, este uh, tranzacționarea algoritmică și în cazul tranzacționării algoritmice avem uh, tranzacționarea de mare frecvență. Pentru că Comisia nu a găsit foarte multe soluții în propunerea sa, uh, și pentru că aceasta este o problemă, cred că trebuie să definim ce ar putea fi tranzacționarea de mare frecvență. Și am venit cu o definiție. Pentru a avea o strategie pentru tranzacționarea de mare frecvență, trebuie să ținem cont de toate elementele acestui domeniu. Trebuie să analizăm situația de aproape. și uh, dacă e să facem o analiză, constatăm că 90% din toate comenzile plasate sunt retrase înainte de executare și anume sunt aruncate foarte repede pe piață și repede sunt retrase. Săptămâna trecută am uh, discutat despre directiva privind abuzul pe piață și în ceea ce privește HTF-ul, tranzacționat de mare frecvență, am constatat că e nevoie de reglementare și pentru asta e nevoie de structuri de taxe la locurile de tranzacționare. Adică, dacă există un anumit număr de ordine uh, plasate, uh, atunci, în cazul depășirii plafonului, să existe o taxă adițională impusă clientului și taxele să fie formulate în așa fel încât tehnologia avansată să fie inclusă prin impozitare, să se țină cont de ea. Practic, tehnologia să fie, să fie inclusă în impozitare, ca să se plătească astfel. Uh, am purtat foarte multe discuții și în ceea ce privește um, alte subiecte. Am discutat cu uh, cei care activează în domeniul uh, tranzacționărilor și pentru a um, accelera procedurile la comerțul de, la tranzacționarea de mare frecvență, eu am propus 5 milisecunde, dar cred că e necesar ca în cazul tranzacționării de mare frecvență să nu ținem cont doar de Uh, AEVMP prin acte delegate conferindu-i noi prerogative, ci să acționăm și noi, Parlamentul, la nivelul 1 și să facem câteva propuneri. Un subiect foarte important, în MIFID și MIFIR, de fapt EMIR, mă scuzați, e vorba de reglementările pentru terțele state. Deja avem reglementări pentru terțele state, au fost definite în alte acte normative, am făcut-o în cadrul fondurilor speculative, am făcut-o la derivatele extrabursiere și cred că și în acest caz este necesar să avem coerență în ceea ce privește reglementările pentru terțele state, pentru că trebuie să avem un regim pentru tranzacționarea cu terțe state. De aceea uh, am, m-am bazat pe modelul uh, la care s-a ajuns cu derivatele extrabursiere, pentru că eu cred că se respectă toate uh, cerințele. Un alt subiect de mare interes este problema organizării piețelor de mărfuri. se constată că piețele de mărfuri uh, au devenit extrem de volatile. Uh, sper că nu vă deranjez prea tare întrerupe raportorul. Bun, reluăm. În ceea ce privește piețele de mărfuri, trebuie să fim foarte sensibili la volatilitatea uh, nou rezultată, pentru că are efecte și a arătat în uh, ultimii ani că în cele din urmă putem să echilibrăm situația prin alte instrumente. Haideți să ne gândim, de exemplu, ce s-a întâmplat în anul 2008 cu prețul uh, alimentelor. era la începutul lui 2008 Uniunea Europeană a trebuit să vină cu programe de ajutorare și cred că e limpede că trebuie să existe o uh, îmbunătățire a, propune, a propunerii comisiei, astfel încât să avem măsuri de ajustare și de intervenție de urgență. Se vorbește despre măsuri alternative sau despre o limitare a poziției. Eu cred că ar trebui să analizăm mai degrabă uh, măsurile alternative, dar până acum, din păcate, nu am găsit o alternativă de bun simț și nimeni n-a venit cu o propunere. În ceea ce privește Uh, organizarea pozițiilor limită, am, am uh, uitat ce se întâmplă pe piața mărfurilor și am încercat să preiau realitatea în raportul meu, pentru că trebuie să facem uh, o diferențiere între o poziție de tranzacționare care vrea să urmărească un interes real pe care să lege de o marfă și celelalte situații. Pentru că Există multe cazuri în care nu se respectă această poziționare. Am discutat cu cei de la AEVMP despre acest subiect și este foarte clar că trebuie să facem o diferențiere între diferitele piețe ale produselor și piețe de mărfuri și mi se pare că este foarte important să avem uh, reguli clare pentru locurile de tranzacționare în funcție de natura lor. Ce mă, ce mă îngrijorează pe mine este problema consolidării datelor, pentru că aici propunerea Comisiei este puțin ambițioasă. Sigur că, din punct de vedere istoric, noi am uh, avut o mare fragmentare în ceea ce privește uh, consolidarea datelor în locurile de tranzacționare, dar dacă vrem ca uh, arbitrajul să fie redus cât mai mult cu putință în UE și aceasta este o sarcină a mifidului, deci dacă vrem într-adevăr asta și dacă e să ne aliniem și la directiva pentru abuzul de piață, atunci cred că trebuie să recunoaștem nu doar în interiorul unui stat membru care sunt regulile, ci să vedem ce se întâmplă și printr-o comparație transfrontalieră unde există uh, Um, câteva cazuri de uh, nerespectarea consolidării datelor. Eu cred că este foarte important să acționăm și propun să fim mai ambițioși, atât în ceea ce privește respectarea termenelor, cât și uh, în ceea ce privește îmbunătățirea propunerii Comisiei. Un alt aspect se referă la reglementările de corporate governance se pune întrebarea ce calificări trebuie să întrunească o persoană care conduce platforme de tranzacționare. tranzacționare. Comisia este aici foarte laxă în ceea ce privește funcțiile de conducere și numărul acestora. Eu le reduc pentru că am discutat cu multe persoane care spun că e foarte greu să organizeze o piață și că nu mai ai timp pentru altceva, așa că, într-adevăr, cred că sarcinile trebuie să fie reduse. Cu privire la IMM-uri, Comisia a introdus o definiție a, pentru capitalul angajat. Eu a, uh, susțin să utilizăm definiția clasică a IMM-urilor astfel încât să fim corecți față de acestea, mai ales IMM-urilor care sunt IMM-uri adevărate și să le facilităm accesul la piața de capital. Un alt subiect care se întrezărește atât în directivă cât și în regulament este cel legat de prerogativele AEVMP. Nu mai menționez câte standarde sunt prevăzute aici, câteva sunt preluate din uh, vechea directivă și sunt adaptate. De fapt, există mai multe amendamente care în plan orizontal tratează cu toatele același subiect, adică Trebuie să ținem cont de viteza acțiunilor, nu ă, gândindu-ne că timpul le vindecă pe toate și până la urmă că nu avem nevoie de noi reglementări. Nu, trebuie să fim ambițioși. De cealaltă parte, trebuie să privim totuși din perspectiva legiuitorului, noi în calitate de Parlament și Consiliul, să avem o linie directoare despre modul în care putem să formulăm niște standarde tehnice. Revin ă, cu permisiunea noastră puțin la regulament, la EMIR la definiții am pus mare preț pe claritate, să se facă diferențiere între uh, emir și directiva aferentă regulamentului. Am încercat să corectez câteva neclarități. În ceea ce privește sistemele bilaterale și sistemele multilaterale, am venit cu noi definiții, practic pornind de la premisa că tot ceea ce înseamnă tranzacționare să fie adus în lumea uh, MIFID, a piețelor instrumentelor financiare și sper uh, ca această idee să se bucure de sprijinul tuturor. Cu privire la transparența pre- și post-tranzacționare cu instrumente de capital propriu sau nu, vreau să îmbunătățim transparența reglementărilor și în ceea ce privește limitările pentru non-capital, pentru non-equity, să fie clar definite Când vine vorba despre tranzacții uh, cu derivate extrabursiere, am spus-o și o spun. Doresc ca toate produsele financiare, inclusiv cele extrabursiere, după cum se menționează și la G20 în uh, uh, decizie, să fie incluse, iar asta presupune să funcționeze prin structuri ale directivei piețelor instrumentelor financiare. Un subiect care mă interesează în mod special este cel legat de accesul direct la uh, CCPs, la, la contrapartidele centrale. Am trebuie să fim uh, coerenți și nu să uh, aplicăm reguli diferite în timpul, uh, în timpul desfășurării procesului. privire la interdicția produselor. AEVMP primește o, un prerogativ amplu de a interzice uh, produse a priori. Dacă se consideră că un produs are un risc ridicat, atunci acesta să fie interzis. Dar ar fi de bun simț să verificăm înainte să punem pe piață produsele riscante, ca să nu se ajungă la riscuri sistemice. De cealaltă parte, cunoaștem ce s-a întâmplat uh, în, și în alte acte normative și am avut deja o audiere și am făcut trimitere la dreptul uh, uh alimentar să vedem dacă se respectă legislația în vigoare și să facem un transfer pentru produsele financiare, să se aplece aceleași reguli. Autoritatea de supervizare trebuie să aibă dreptul să analizeze ce se întâmplă și în cazul în care planează o suspiciune de neregulă. Și nu e, nu e vorba apoi de a uh, pune o etichetă Uh, și a spune e ok sau nu e ok. Nu. În lumea cu riscuri lucrurile funcționează astfel. În momentul în care e identificabil riscul, trebuie să se poată interveni în uh, lanțul de producție și să se intervină acolo. Am uitat uh, ceva în legătură cu tranzacționarea de mare frecvență și vreau neapărat să menționez acest lucru pentru că îmi pasă foarte mult de el. E vorba de accesul direct. Am aruncat un bolovan în apă, a creat foarte multe valuri, asta am și vrut, și anume să interzicem accesul direct. Pe parcursul zilei următoare voi uh, fi puțin mai uh, precis în exprimare. E vorba de accesul direct care este deja reglementat. Acela nu trebuie să fie interzis, dar cer nereglementat să rămână și să fie și să rămână interzis. Nu se poate, dragi colegi, ca cei Uh, care să-și poată plasa produsele să fie cei care își cumpără accesul pe o platformă de tranzacționare și să fie defavorizați cei care nu au aceste relații. Și nu se poate uh, ca cei care primesc undă verde deodată, uh, cel care e mai aproape, să poată să aibă un avans clar. Nu e corect. E discriminare și nu asta trebuie să, încep, să însemne accesul liber. Pe scurt, doamnă președinte, acestea au fost uh, lucrurile. Am avut peste 300 de amendamente la EMIR și la MIFID. Atât am reușit să fac și aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor mei. Mulțumesc! Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, Marcus. Să trecem acum la raportorii din umbră. În primul rând, Robert, de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, Sharon. În primul rând, vreau să subliniez că s a făcut o treabă excelentă. Sunt pe aceeași lungime de undă cu el la multe puncte și voi încerca să conving grupul meu politic să-l putem urma în foarte multe aspecte mai ales în ceea ce privește obiectivul pe care l-a adus în discuție și anume punctul de plecare. Comunicarea G20 de la Pittsburgh, care cere cea mai mare transparență a tuturor piețelor și a tuturor produselor financiare. Adică, trebuie să limităm cât mai mult cu putință scutirile abaterile de la MIFID. Colegii care, la fel ca mine, fac parte și din Comisia pentru Industrie, uh, au ascultat uh, raportul colegului Kramer, care, după părerea mea, se îndreaptă într-o direcție opusă, pentru că dorește să sporească scutirile pentru o serie întreagă de sectoare. Și nu este abordarea aleasă de colegul Marcu și nu este nici uh, abordarea aleasă de mine. Partea cea mai opacă a lumii financiare este operațiunile acestea uh, extrabursiere. Aceste operațiuni extrabursiere trebuie să fie făcute cât mai mult cu putință pe piețe reglementate sau pe platforme deschise și transparente. Firește că vor rămâne întotdeauna operațiuni extrabursiere care trebuie să se poată fi făcute, dar pentru aceste operațiuni trebuie să existe uh, o posibilitate de a afla, reglementatorul trebuie să știe ce se întâmplă pe toate piețele. Iar și toate produsele derivate care se tranzacționează sub formă de produse extrabursiere, care sunt standardizate sau standardizabile, să ajungă pe piața reglementată sau pe o platformă transparentă. Și vin acum la o chestiune spinoasă, și anume noua, noile categorii de MTF și OTF Uh, Marcus a propus uh, să nu se uh, accepte sisteme organizate de tranzacționare pentru operațiunile care nu sunt de capital. De la început am ezitat apropo de utilizarea creării acestei noi categorii de piețe și cu cât mă consult mai mult, cu atât îmi dau seama că vom complica viața reglementatorilor uh, și piețele vor deveni mai puțin transparente. Deci îmi voi permite să fac niște amendamente, nu numai pentru Marcus Ferber, care interzice sistemele organizate de tranzacționare pentru capitale, ci și pentru necapital. Pentru că eu cred că trebuie să adaptăm uh, definiția acestor sisteme organizate de tranzacționare care se permite operațiuni care acum nu pot fi făcute pe aceste platforme. În ceea ce privește protecția investitorilor, sunt 100% de acord cu abordarea aleasă de Marcus Ferber, pentru că e vorba de calitatea serviciilor furnizate investitorilor și trebuie să facem tot posibilul ca să nu există zone de umbră. Mai există o problemă care e aproape neatinsă, este problema algoritmilor și a celor tranzacții de mare frecvență. Faptul că există aceste algoritme în sine nu este criticabil. Trăim într-o lume care este din ce în ce mai guvernată de lumea electronică, de elementul electronic. Dar strategia aceasta, aceste zi, așa zise tranzacții de mare frecvență, după părerea mea, nu servesc la ce trebuie să servească piețele și adică nu duc la uh, descoperirea prețului adevărat uh, în echilibru dintre cerere și uh, ofertă. Știm că cele mai multe oferte făcute de cei care fac asemenea tranzacții de mare frecvență se încadrează în 3 milisecunde. Pe piață, și să știe că nu e o chestie serioasă. Iar propunerile făcute de Marcus merg în direcția bună, chiar dacă Putem să dezbatem apropo de eficiența și eficacitatea menținerei unei oferte timp de câteva milisecunde, 5, așa cum a propus Marcus. Cred totuși că trebuie să îi dotăm pe reglementatori și platformele cu posibilitatea de a limita anumite oferte și de a impozita mai mult Uh, ordinele care evident nu sunt serioase. Ofertele care nu sunt serioase. Și eu voi face niște amendamente în acest sens. Cât privește restul uh, propunerii, mai există un subiect care mă preocupă, și anume volatilitatea prețurilor pe piețele la termen, pe mai ales pe piețele de mărfuri alimentare, ca și pe celelalte mărfuri, pe celelalte piețe de uh, materii prime și metale prețioase, commodities, cum se spune. Cred că limitele de poziții, așa cum sunt ele prevăzute, reprezintă un răspuns. Și există probabil și altele încercăm să căutăm niște idei pentru a putea lupta împotriva a ceea ce există pe aceste piețe, adică persoane care uh, fac asemenea o uh, operațiuni în care ocupă poziții indecente în ceea ce privește un produs. Există un asemenea fond de mare risc uh, care și-a arogat o mare parte a pieței de cacao, ceea ce nu ajută um, economia reală și ar trebui să combatem aceste speculații excesive. Sunt exemple din trecut pe care aș putea să vi le citesc, dar în interesul dezbaterii mă voi opri aici. Dar vreau să subliniez că propunerea făcută de Marcus Ferber uh, de a-i cere reglementatorului nu numai să interzică eventual anumite produse, ci să și evalueze înainte de uh, a le pune pe piață, mi se pare o idee foarte interesantă. Este din nou o idee care merge în direcția corectă. Pentru că dacă un produs intră pe piață, dacă ne dăm seama că efectul lui este nociv, s-ar putea să fie prea târziu. Așa că e mai bine să încercăm să prevenim decât să vindecăm. Și încă o dată sunt pe aceeași linie cu cea propusă de raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimate coleg, și cred că vom reveni asupra acestui subiect care mi se pare uneori uh, foarte tehnic, dar care are repercursiuni enorme asupra vieții a miliarde de persoane și mai ales asupra vieții economice a țărilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Să trecem acum la Oli Schmidt uh, de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă! Voi încerca, cu permisiunea dumneavoastră, să vorbesc ceva mai multe minute pe care nu le-am primit uh, data trecută. Sper să beneficiez de ele. Voi începe prin a-i mulțumi lui Marcus pentru un raport bun și echilibrat. Știm foarte bine că este un instrument legislativ foarte important. Încă de la începutul lunii ianuarie, eu și asistentul meu am avut vreo 100 de reuniuni cu diferite grupuri de lobby uh, ne-am întâlnit cu reprezentanța ai guvernelor, organizațiilor de consumatori, băncilor, fermelor, firmelor și așa mai departe. Aș dori să accentuez acest lucru, doamnă președinte, că este obligatoriu, a fost obligatoriu să mă întâlnesc cu aceste persoane, pentru că aceste persoane vor fi afectate de acest instrument uh, legislativ, chiar și toți, uh, tot electoratul meu, chiar și cei care n-au votat pentru mine și vreau să-i mulțumesc uh, oficiului lui uh, Somnei Sunburn pentru că au citit vreo 200 de 2000 de răspunsuri și 4000 de pagini, documente lungi de câte 200 de pagini. Rezumatul a fost foarte bun pentru mine și chiar l-am citit. L-am citit într-un, la un sfârșit de săptămână, nevastă mea nu prea a fost fericită din cauza asta. Ca raportor din umbră pentru ALDE, mă voi concentra asupra trei aspecte cheie, și anume cum să sporim concurența pentru o mai bună concurență între diversele platforme de tranzacționare, o numesc concurență și nu fragmentare, cum să sporim protecția investitorilor, cum să introducem reguli de transparență corecte pentru derivate, uh, obligațiuni și în același timp să ținem cont de funcționare a diverselor piețe naționale. Am spus acest lucru de mai multe ori, doamnă președinte. Eu vin dintr-o țară unde avem din 1766 uh, un, uh, o lege care privește transparența, așa că MIFID ar trebui să permită accesul deschis la piață și reguli corecte pentru concurență. Piața uh, se referă la instrumentele non-equity deci și uh, în, permite un acces sistemic. Salut propunerea făcută de Marcos pentru că recunoaște nevoia de a inventa o categorie nouă. Totuși, cred că această categorie trebuie să cuprindă și uh, produsele de capital. Uh, nu ar trebui accesul la platforme să fie limitat pentru că aceste sisteme organizate de tranzacționare va permite un mediu mai bun de acces investitorilor, așa cum discutam și în raportul respectiv. Pentru că altfel piața ar fi mai puțin reglementată. Sistemele organizate de tranzacționare le permit investitorului să facă niște alegeri, vor permite împerecherea investitorilor în acest sistem. Totuși, Trebuie să existe reguli diferite pentru OTF, pentru uh, capital și pentru necapital, pentru instrumentele lichide și nelichide. Trebuie să facem o diferență între reguli în funcție de lichiditatea instrumentului, să asigurăm o mai bună protecție a investitorului, uh, mai ales a investitorului uh, retail față de cel profesionist. Marcus Uh, cerea ca aceste sisteme organizate de tranzacționare să facă prin intermediul uh, internalizatorilor sistematici, ceea ce însă poate să limiteze alegerile investitorilor, să ducă la costuri mari pentru investiții. Efectul ar fi că se plas, există pentru toate produsele financiare niște cerințe foarte mari, fie că sunt tranzacționate de 100 de ori pe zi sau o singură dată pe lună. Iar uh, acest uh, tranzacționare nesistemică este supusă unei obligații de raportare. Numai produsele foarte lichide fac față o asemenea, unor asemenea cerințe, deci produsele care vor suferi cel mai mult vor fi cele mai puțin lichide. De exemplu, uh, obligațiunile emise de IMM-uri. Deci este necesar să se modifice propunerea pentru ca regimul acesta al internalizatorilor sistematici să poată să facă față atât produselor lichide cât și a celor mai puțin lichide. În articolul 20 există o interdicție și cum știți mie nu-mi plac interdicțiile prea mult și mi se pare că această interdicție împotriva uh, acestor sisteme organizate de tranzacționare destul de problematică ca să spun așa. Interzecți, interdicția poate să ducă la imposibilitatea de a executa niște ordine, niște comenzi, în, mai ales când instrumentele nu sunt foarte lichide. Deci uh, susțin modificarea acestei categorii pentru a permite și instrumentele nelichide. Trebuie să existe o acceptare din partea clientului și ea trebuie să se concentreze către aceeași piață și nu către piața retail. Pentru categoria OTF necapital propun eliminarea uh, în interdicerii să există o clauză de garantare pentru investitor, pentru o regulă care să se refere la conflictul de interese pentru ca OTF întotdeauna să funcționeze în favoarea clientului în cazul unui conflict de interese pentru a, ca mai ales atunci când se folosește numai clientul, uh, când capitalul clientului și când se îndreaptă către piața angro și nu către piața uh, în detai. După cum știți, sunt raportor pe această temă uh, în ceea ce privește și faptul că lucrurile nu merg foarte bine nu e chiar problema mea și anume cum putem să asigurăm o mai bună protecție a investitorilor fără a le limita cap alegerea. Regulamentul nu trebuie să reglementeze comportamentul investitorilor. Așa cum spunea și Marcus, este o afacere plină de risc și avem de-a face cu produse pline de risc. Susțin propunerea dumneavoastră de a uh, ținti anumite produse către anumiți clienți pentru că este important să existe un teren de egalitate între bănci și uh, consilierii independenți. Trebuie să existe reguli mai bune de transparență și reguli de transparență mult mai bune. Dacă se introduce un asemenea uh, interdicție, așa cum uh, dorește Comisia, nu am ajunge tocmai bine. Dar nu asta este problema în țara mea, noi nu avem asemenea probleme. Conform Uh, unui studiu făcut de KPMG în iulie 2010, doar o treime din cei 3.000 de consumatori ar fi gata să plătească o oră de consiliere financiară profesională și doar 1% uh, sunt gata să plătească peste 200 de lire. Introducerea acestei eliminări, acestei interdicții ar avea foarte mari efecte asupra portofoliului investitorilor în cele din urmă clientul s-ar putea să fie în situația să plătească mai mult pentru investiții. Dacă s-ar interzice asemenea stimulente, numai cei care își pot, uh, numai bogații își vor putea permite consiliera, iar ceilalți care au nevoie cel mai mult nu vor putea să și-l permite. Fie se interzic total uh, stimulentele, fie nu deci cred că aceasta ar trebui să rămână la discreția statelor membre și să existe o clauză puternică de revizuire, iar lucrul acesta ar trebui să se prevadă și nu ar trebui să îl numim MIFID 3. Cerințele de transparență pentru fondurile de investiții mi se par acceptabile, dar el trebuie extinsă către gestiunea de portofoliu din uh, articolul 21.6. Educația financiară a investitorilor este de asemenea extrem de importantă. Uneori uităm acest lucru. Sporirea transparenței pentru non-capital. Cât mai mult cu putință tra din tranzacționarea instrumentelor financiare trebuie să se facă pe piețe transparente. Și n-am niciun fel de altă preocupare legată de acest lucru. Trebuie să existe eh, pentru toate clasele de bunuri transparență post transacționare Lucrul acesta în felul acesta, de fapt, eh, foarte multe obligațiuni, foarte multe produse derivate sunt, vor fi tranzacționate mai puțin în, eh, într-un volum considerabil. Iar riscul consumatorului Pot să spun, puteți să spuneți că sunt naționalist, dar nu e vorba numai de țara mea aici. Pentru pieții, piețele ipotecare, pentru piețele obligațiunilor guvernelor mici, o problemă transparența. Trebuie să ne gândim la interesele investitorului și ale emitentului de obligațiuni transparența pretransacționare s-ar putea să aibă efecte negative pentru uh, lichiditățile de pe piețele cu venituri mici. Așa că, după părerea mea, e nevoie să existe o calibrare a regulilor de transparență pretranzacționare bazate pe dimensiunea comenzilor și pe lichiditatea instrumentelor. Principiul transparenței ar trebui să fie clar stabilit la nivelul 1 pentru calibrarea la nivelul 2, iar diferențierea dintre investitorul retail în detai și investitorul profesionist trebuie să apară din regulile de transparență. Și ajungem acum și la problema algoritmilor și a tranzacțiilor de mare frecvență. Susțin propunerea lui Margus de a defini această tranzacționare algoritmică și să facem o diferență între uh, tranzacționarea uh, algoritmică și uh, tranzacțiile de mare frecvență. După părerea mea, este nevoie să modificăm lucrurile să le, uh, astfel încât în practică să ne referim doar la tranzacțiile de mare frecvență și nu la cele algoritmice. Propunerea din articolul 17.3 s-ar putea să fie contraproductivă, pentru că riscul acesta împiedică pe participanții la piață să participă și cred că ar trebui să discutăm acest aspect. Și apoi s-a menționat uh, și interdicția privind accesul direct electronic și cred că trebuie să discutăm și această chestiune. Surpriză, surpriză, eu nu prea sunt în favoarea acestei interdicții. Dar, Robert, susțin uh, interdicția privind accesul uh, sponsorizat. Am o problemă cu propunerea raportorului apropo de o perioadă minimă de 5 milisecunde. Cum știm că realmente este vorba doar de așa ceva? Poate împreună cu Robert o să propunem 600 de milisecunde. Nu știu cum o să funcționeze propunerea în practică și, după părerea mea, este imposibil. Cum uh, o să acționeze uh, autoritatea de supraveghere și să verifice că nimeni nu încalcă regula? Eu uh, sugerez obligația de a avea niște cotizații, niște onorarii plătite pentru fiecare tranzacție. Ar trebui uh, ca toată lumea să fie penalizată cu onorarii foarte înalte, toți cei care uh, Uh, fac uh, aceste lucruri. Doamna McCarthy vorbea mai devreme despre acea ceva. Orice abuz de piață ar trebui să fie abordat în revizuirea directivei despre care vorbim. Și încă o chestiune. Autoritatea de supraveghere europeană, cred că ar trebui să spunem acest lucru, că trebuie să aibă resurse electronice ca să monitorizeze piața. Are nevoie de susținerea noastră. Piața primară și secundară trebuie să coopereze mai bine pentru a ajunge la uh, supravegherea transfrontalieră a tranzacțiilor în detalii și cred că lucrul acesta va fi foarte complicat. Vorbim de volume foarte mari de tranzacționare. O posibilitate ar fi ca piața primară Uh, să uh, dea niște liste specifice ca acordă, uh, eu știu, posibilitatea de supraveghere pe piața secundară. E nevoie de reguli mai bune pentru cei care încearcă să ocolească circuitul Și am să închei acum țările terțe, iar o chestiune delicată Uh, accesul deschis este important, uh, țările terțe trebuie să recunoască valorile de tranzacționare, nu trebuie să se facă referire la reciprocitate. M-am întâlnit cu mai multe bănci, directori de fonduri și mulți dintre ei consideră că avea un oficiu în Uniunea Europeană este problematic și ar trebui să găsim o soluție aici, dar am, sunt optimist. Doamnă președinte, este esențial să reușim să ajungem la echilibru corect din acest punct de vedere și cred că suntem cu toții de acord și vom ajunge. Chiar și Robert o să fie de acord. Dacă dorim o Europa puternică și competitivă, avem nevoie de un domeniu financiar puternic și concurențial. Acum 10 ani, comitetul acesta lăuda sectorul financiar. Și nu eram numai eu cel care făceam acest lucru acum 10 ani, Robert. Iar nu eram sigur, nu? Și pot să vă arăt listele de vot să vedeți că nu eram singur. Era o mulțime de directive. Lipsa de încredere pe, în piața financiară cu care ne confruntăm acum este poate problema cea mai gravă și o recunosc. Și știu ca liberal știu că avem nevoie de reglementări, dar reglementarea trebuie să fie corectă și echilibrată și nu trebuie să fie contraproductivă. Uh, stimați colegi, voi încheia prin a spune că noi, ALDE, nu vom să ajungem ca la vânzarea cu descoperit. O să ajungem la un compromis bun și echilibrat. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much, uh, Ola, and, uh, I... Mulțumesc foarte mult. Și în principiu știu că dumneavoastră nu vorbiți prea mult, așa că de-aia v-am lăsat de asta dată o excepție. Bun. Următoarea persoană pe lista mea a raportorilor din umbră e Pascal din partea verzilor. Uf, nu știu de ce apar verzii mai întâi. J'ai toujours pas compris était la logique. N-am înțeles niciodată care era logica aceasta, cine, tre- cine are rolul, cine e primul pe listă, verzii sau conservatorii. În fine, mă alătur celor spuse de Robert Goebbels în ceea ce privește rapoartele lui Marcus Ferber. Sunt foarte multe elemente asupra cărora suntem de acord și deci asupra cărora n-am să revin uh, acum pentru că altfel m-aș extinde prea mult. În fine, dacă într-adevăr putem să refacem majoritatea pe care am avut-o în momentul în care am uh, discutat despre CDS-uri și uh, vânzările fără acoperire, ar fi extraordinar. Dar aș vrea să insist asupra câteva puncte în ceea ce privește categoria OTF, Sistem Organizat de Tranzacționare. E adevărat că aveam la un moment dat un text al Parlamentului care spunea că în raportul lui Chei că nu vrem noi categorii și cred că e o poziție de principiu interesantă. Apoi a trebui să vedem ce discuții putem avea cu ocazia negocierilor. Mie mi se pare că dacă reducem acest lucru deja la obligațiuni și la produse derivate, ar fi deja un minim necesar. Apoi trebuie să vedem dacă pe produsele derivate, în momentul în care există produse derivate care sunt listate și deci pe piețe care nu sunt uh, organizate, atunci să vedem dacă Trebuie, într-adevăr, să deschidem o nouă categorie, pentru că aceste produse derivate, în principiu, ar trebui să se regăsească prin aplicarea EMIR pe piețe uh, reglementate. Și deci dacă acceptăm această nouă categorie OTF, atunci trebuie să le limităm doar la obligațiuni și produse derivate care nu se află deja pe piețe reglementate, tocmai pentru a evita acel efect pervers al creării unei noi categorii. Un alt element Referitor la OTC-uri, tranzacții extra, extrabursiere, și aici uh, mă uitam la cele spuse de uh, Marcus Ferber, și anume că MIFID să acopere ansamblul acestor uh, OTC-uri și să nu mai fie categorii separate. E bine, acum în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență, aici nu sunt de acord cu propunerile care au fost făcute de către Oli Schmidt adinauri. Uh, eu cred că, într-adevăr, această tranzacționare de mare frecvență nu reprezintă o piață care funcționează corect. Nu cred că nimeni, nimeni nu cred că își dorește vreo piață care nu, să nu funcționeze. Nu e ca și cum am avea o piață liberală și piețe diferite. Nu, toată lumea își dorește că ca în momentul în care există anumite ordine emise pentru 3 milisecunde, nu putem vorbi de o piață care funcționează în serviciu și în slujba întreprinderilor, a societății în general. Iar uh, marile întreprinderi, care de fapt sunt cele care sunt afectate de astfel de forme de tranzacționare de mare frecvență, e bine, ele uh, uh sunt, se confruntă cu impactul concret al unei uh, astfel de uh, piețe și rezultatul concret este volatilitatea prețurilor și lipsa de transparență. De deci, din nou, uh, nu e ca și cum uh, am fi în categoria celor care vor ca piața să funcționeze bine și cei din față care își doresc ca piața să nu funcționeze bine. Nu. Suntem vigilenți în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și eu aș prefera să avem o perioadă care să fie introdusă, știu eu, 0,5 secunde, o secundă, uh, nu știu exact, n-am încă o idee definitivată pe această temă. Trebuie să testăm în practică și eventual să vedem ce rezultate avem. Putem stabili o cifră ulterior. Apoi, un alt aspect um, um, referitor la comisioane sau taxe. Am putea să aprofundăm acest lucru, să vedem cum se poate înscrie acest lucru final, în final în context. Dacă vrem să evităm o cursă o, uh, spre arbitrare, arbitrarea ultimei cifre, cea de-a treia cifră de după virgulă, uh, ei bine, cred eu că ar trebui să avem un comportament rezonabil și anume să avem un prag de căutare, de listare în bursă minim armonizat la nivel european pentru a invita această formă de concurență pe diferitele piețe bursiere europene. De deci ce aș introduce un, un amendament? Un amendament care să meargă în această, în această direcție referitor la tranzacționarea de mare frecvență. Un alt punct care, evident, uh, este foarte important pentru grupul nostru politic. E vorba de materiile prime, commodities. Eu mă bucur de faptul că domnul raportor, domnul Ferber, își întăre, întărește, consolidează propunerile făcute de către comisie. Aici e un subiect asupra căruia cred eu că putem să mergem și mai departe, și anume definirea uh, uh, celor care sunt vizați de această propunere. În propunerea inițială a comisiei, dacă ești un actor care are o activitate de trading de materii prime, care este, cum să zic eu, secundară față de ansamblu cifrei de afaceri, e bine, această, acest actor nu ă, se află sub acoperire MIFID. Dar problema este că trebuie, într-adevăr, luat în considerare acest criteriu, însă mai e nevoie și de un alt criteriu, și anume poziția pe piața de materii prime. Trebuie văzut că acest actor intervine pe această piață. Poate fi vorba de marile companii energetice, partea trading poate reprezintă o parte mică din ansamblul cifrei de afaceri, dar pe piața respectivă specifică ele reprezintă un volum important. Și atunci nu văd de ce, dacă vrem să reglementăm această piață, să excludem principalii actori. Și cred că în acest sens putem adăuga un un, uh, o propunere de amendament care ne va permite să ne asigurăm că regulile referitoare la materiile prime acoperă într-adevăr actorii implicați pe această piață. Încă două, trei puncte pentru a încheia. Referitor la transparență acum. Vom înainta amendamente pentru a aprofunda lucrurile în ceea ce privește transparența pre- și post Uh, Oli Schmidt spunea că, uh, da, până la urmă, transparența e bine și frumos, dar că, în practică, nu prea funcționează. Uh, eu întotdeauna sunt surprins când îi ascult pe cei care apără piața liberă și care, de câte ori vrem să creștem transparența, spun, da, dar e bine pentru alte domenii, alte cazuri, alte situații. Nu. Realitatea este că ne aflăm într-o piață unică și că ne confruntăm cu o fragmentare a tranzacțiilor și că mâine nu o să reușim să ajungem la o situație în care uh, totul se rezolvă în Europa. Dar pentru asta avem nevoie de o transparență înainte de tranzacție și după tranzacție, în așa fel încât să ne putem asigura de faptul că principiul acesta de bună executare a ordinilor funcționează într-adevăr. Avem astăzi foarte multe exemple și contraexemple care demonstrează că principiul de bună executare a ordinilor nu este implementat implementat. De ce? Pentru că nu există suficientă transparență și pentru că există prea multă fragmentare. Deci, dacă mergem și mai departe decât propunerile care sunt făcute în momentul de față, chiar dacă acestea sunt bune, ne va permite să îmbunătățim transparența pre- și post-tranzacționare. Și asta e un amendament pe care noi îl vom înainta și sper că vom găsi un acord pe acest punct. Acum, în ceea ce privește protecția consumatorilor și ultimul punct la care mă voi referi, Propunerea Comisiei nu se referă decât la consilierea independentă. Dar, într-un anumit număr de state membre, marea majoritate a pieței nu este acoperită de consilieri independenți, ci de consilieri care lucrează în bănci. Și în MIFID 2 este uh, ceva prevăzut pe acest subiect și experiența demonstrează că regulile care au fost adoptate la momentul respectiv pentru a evita conflictele de interes, pentru a evita vânzarea unor anumite produse financiare către consumatori și utilizator final doar din motive de comisioane care sunt încasate și nu în interesul consumatorului, bine știm că aceste reguli sunt cu claritate ocolite. Și deci e legitim să ne punem din nou întrebarea dacă regulile MIFID 1 sunt într-adevăr respectate și dacă nu sunt, atunci ce putem instaura, ce putem face pentru ca aceste reguli să fie uh, respectate în plus de acele reguli care ar putea să se refere specific la consiliere. Și deci am să depun amendamente și în acest sens. Iată, cam atât, însă pe ansamblu putem spune că atât textul comisiei inițial cât și raportul lui Marcus Ferber merg în direcția potrivită și cred că vom avea mai puține dificultăți uh, să ajungem la un acord între noi comparativ cu acordul pe care va trebui să-l obținem împreună cu Consiliul, dacă vă amintiți, pentru cei care au făcut parte din uh, echipa de negociatori. Mulțumesc și acum Kay din partea ECR. Uh, um, încurcătura este că uh, verzii sunt mai numeroși în Parlament și de aceea iau cuvântul înaintea ECR-ului, care deși, deși este mai numeros în această comisie. Bun. Mulțumesc. Avantajul de a veni după toate aceste, toate aceste intervenții este că mi-a rămas mai puțin de spus. Cred că există mai mult acord astăzi decât pare la prima vedere în uh, grupurile politice vedem că am reușit să identificăm anumite domenii. Evident, la un moment dat uh, există și divergențe de opinii, însă mulți dintre noi sunt mai aproape de un acord decât am fost uh, în trecut. Și nu pot decât să preiau comentariile care au fost făcute până în prezent, să-l felicit pe Marcus pentru munca depusă. E un dosar imens și adevărat că e o muncă imensă care a fost depusă. Uh, știu că la biroul meu toți asistenții și toți asistenții lui Marcus au lucrat numai pe acest dosar. Eforturile au fost imense, așa că nu trebuie să uităm acest lucru. Uh, eforturile depuse au fost foarte, foarte mari. Aș dori să mă refer la câteva elemente legate de produsele de capital, pentru că mulți dintre noastre nu știți care este poziția mea cu referitoare la aceste produse. Eu înțeleg că avem nevoie de o definiție într-o formă sau alta și mă bucur de faptul că Marcus a încercat să găsească o rezolvare la această problemă de definiție și mulți dintre noi au, am uh, Uh, adus idei și, într-adevăr, e un punct bun uh, să încercăm să găsim această definiție. Apoi, comisioanele propuse și structura aceasta. Uh, nu pot decât să o susțin. Am senzația că, într-adevăr, aceasta reprezintă o soluție pentru piață și că, până la urma urmei, va fi destul de simplu să poți susține o astfel de abordare. Și, în mod nesurprinzător, am câteva probleme cu alte aspecte, și anume, spre exemplu, introducerea acestei, uh, acestei uh, perioade de timp de câteva milisecunde ar putea să fie o soluție de genul o jumătate de secundă sau că acest lucru ar schimba într-un fel sau altul comportamentele sau regulile, nu sunt convinsă de asta. Însă sunt, uh, am speranța că și colegii vor fi de acord cu mine. Dacă există dovezi care ne vor demonstra că acest lucru poate fi fie ceva pozitiv, fie ceva negativ, e bine ca această, aceste dovezi să fie luate în considerare. Și știți că un studiu uh, se desfășoară în momentul de față pentru a vedea dacă aceste ordine care sunt emise și cu aceste milisecunde de decalaj pot să uh, fie contracarea acestui sistem, poate să reprezinte o soluție. Însă e un proiect imens uh, și imediat ce vom avea uh, dovezi în acest sens, ele vor fi transmise atât mie cât și domnului raportor și colegilor și sper să ajungem la un acord. Dacă vom avea dovezi, ă, atunci să ne tragem concluzii pe baza acestora și nu pe baza unor sentimente sau impresii. Toată lumea știe care Toată lumea știe care este poziția mea în ceea ce privește broker crossing. Uh, acesta este motivul pentru care, până în prezent, 9 state membre au organizat diferite mese rotunde de discuții pe această temă pentru a vedea uh, de ce, care sunt strategiile de care avem nevoie, care este metoda de trading care este utilizată și de ce anume avem nevoie. Ideea este că ne, toată lumea își dorește libertate de alegere și că toate metodele care există interacționează. Și Dacă noi reușim să găsim o cale de a permite investitorilor să mențină această libertate de alegere, e bine, Rămâne de văzut, însă nu știu exact cum anume vom găsi această cale care să permită utilizatorului acest lucru. Atâta vreme cât metoda este adaptată, foarte bine. Deocamdată încă nu știu care, cum anume va arăta ea. Acum, în ceea ce privește sistemul organizat de tranzacționare, OTF-urile, e adevărat că acest lucru este foarte uh, important. Noi vrem ca anumite elemente din OTC să intre pe, într-un spațiu mult mai reglementat și acest lucru cred eu că se poate face prin sistemele organizate de tranzacționare, prin OTF-uri. Dar uh, nu există niciun motiv ca anumite produse să fie mai puțin reglementate. Ele îndeplinesc anumite funcții și atunci trebuie să fie în mod comparativ uh, tot la fel reglementate. Uh, nu prea încântă ideea să avem categorii suplimentare. Apoi, dacă ar fi să utilizăm acest lucru și pentru produsele de necapital, non-capital, aici e vorba de ordine, ordine care sunt emise și care uh, ajung la un moment dat undeva, undeva la niște intermediari. Și acolo există o interacțiune la nivel intermediar. Există o influență asupra capitalului, deci trebuie să vedem cum anume putem să facilităm această transmitere a ordinelor de la client la utilizator. Și uh, Evident, acest lucru se poate face fie pe piața primară, fie pe piața secundară de capital. Aici însă trebuie să găsim o metodă, o metodă care să permită clienților să se poziționeze, poate în mod diferit, și să găsească o cale de mijloc și cred că vom reuși să găsim această posibilitate pentru a facilita comunicarea între uh, diferiții clienți. Apoi, dacă există la un moment dat o uh, operațiuni care sunt riscante pentru capitalul anumit, anumitor clienți, ei bine, aceasta poate fi o soluție. Uh, Acest lucru a fost inclus de asemenea și în directiva referitoare la cerințele de capital și așa cum spunea și Pascal, da, trebuie să avem aceste OTC-uri, aceste tranzacții uh, uh, extrabursiere, însă acestea trebuie să se încadreze undeva și dacă ne uităm la situația din ultimii doi ani, este evident că există contracte de produse derivate care nu știm foarte bine ce cu ele și ce se întâmplă și cum uh, băncile pot să, uh, să, să, le, să le utilizeze și nu cred, dacă am spune că aceste OTC-uri uh, sunt total în afara oricărei forme de control, acest lucru uh, este clar. Ele există, sunt contracte și cred că la un moment dat trebuie să găsim o posibilitate în așa fel încât acestea să continue, dar să știm ce se întâmplă cu ele. Acum, în ceea ce privește produsele non-capital, calitatea datelor pe piața aceasta, deocamdată nu este nemaipomenită și în momentul în care cer industriei să vină cu exemple, să ne explice ce anume s-ar putea fi, ar putea fi considerat ca fiind o tranzacționare normală pentru obligațiuni sau... E bine, industria nu poate răspunde rapid. Le-a trebuit 18 luni până când a reușit să vină cu date și informații pe această temă. Deci nu avem dovezi cum că această piață ar funcționa foarte bine, pentru că piața deocamdată este foarte tensionată și cred că putem să sporim această transparență post-tranzacționare, să o ducem și mai departe decât uh, o avem în momentul de față. Și putem să încercăm să facem acest lucru printr-o calibrare, să facem în așa fel încât lucrurile să funcționeze cât mai bine, mai bine din punct de vedere al transparenței, mai bine din punct de vedere al uh, împărtășirii uh, datelor, fără a pune sub semnul întrebării orice formă de lichiditate, de prezența lichidităților pe această piață. Dacă am face acest lucru, este evident că uh, transparența pre- și post-tranzacționare ar reprezenta un plus, un avantaj. Uh, însă pentru asta e nevoie de discuții, de negocieri la nivel de ESMA, de Autoritatea Europeană de Supraveghere a Piețelor, pentru a vedea exact care este acest segment de piață, care este volumul său și uh, cum anume îl putem defini, care ar putea fi cerințele de raportare post-tranzacționare, însă uh, în, în ce durată de timp trebuie să se facă această raportare post-tranzacționare. Acum, în ceea ce privește Uh, transparența pretransacționare uh, sistemul de fixare a prețurilor și așa mai departe. Toată lumea s-a referit la a, uh, a, piața obligațiunilor de stat și E adevărat că piața aceasta în momentul de față nu funcționează foarte bine, dar dacă ne uităm la, la piețele a, retail, nu cred că acolo ar putea exista probleme, pentru că putem găsi o posibilitate Uh, prin uh, textele noastre de directivă să obținem cât mai multă transparență și cred că o parte din statele membre sunt foarte doritoare de acest lucru, să existe uh, mai multă protecție și mai multă transparență pentru investitori în acest domeniu. Și iată că acum ajung la ultimul aspect și anume protecția investitorilor. Și nu o să fiți surprinși dacă pentru mine acest lucru este un punct deosebit de important. Investitorii au nevoie de informații, au nevoie de transparență și au nevoie de consiliere independentă. Uh, nu e bine ca cineva să știe că va fi plătit un comision mai mare dacă vinde un anumit produs. Și în acest sens am câteva amendamente pe care le voi propune, în așa fel încât să putem aplica standardele și criteriile pieței unice uh, Uh, pe piața europeană. Propriul statul meu, stat membru, uh, se confruntă cu astfel de dificultăți, dar în trecut s-a reușit găsirea unor soluții în această privință. De aceea apreciez dorința Comisiei uh, pentru a prelua anumite reguli care figurează la MIFID 1 și pentru a vedea cum acestea pot fi actualizate. Noi am reușit în Regatul Unit a Marii Britanii să reglementăm lucrurile în această privință. Nu știu dacă acest lucru se poate face în mod uniformizat, în așa fel încât să se obțină cel mai bun nivel de protecție al investitorului la nivel de piață unică. Rămâne de văzut. Vă invit să analizați piața așa cum funcționează ea în momentul de față în Regatul Unit. Vreau să știți că acolo s-a reușit să se ajungă la un nivel satisfăcător de protecție al investitorului și uh, uh investitorul este în măsură să aleagă aleagă cel mai bun produs care îi convine lui și nu contează care este uh, canalul de distribuție al unui astfel de uh, produse. Ceea ce contează la urma urmei este ca investitorul să aibă un nivel uh, uh corect de uh, informare și să știe exact în ce anume se lansează. Și sper că uh, sunteți de acord cu mine să ajungem, să țintim cel puțin către un nivel cât mai ridicat de informare și de protecție al investitorului și um, am speranța că veți susține anumite amendamente în acest sens, pentru că acest lucru merge în interesul consumatorului din cele 27 de state membre. Mai sunt așa de multe lucruri pe care am putea să le spunem, pentru că subiectul este atât de vast, însă mă voi opri aici și am speranța că vom avea în continuare un dialog foarte bun între toate grupurile politice, în așa fel încât să reușim să rezolvăm rezolvăm acest dosar cât mai repede cu putință. Mulțumesc, Jürgen Klüt are cuvântul, ultimul raportor din umbră. Äh, Bun. Ehm, nu mai am foarte multe de spus pentru că cheia a fost foarte exhaustivă, dar câte ceva tot trebuie să spun. Mulțumesc lui Marcus Ferber, subliniez încă o dată că uh, am avut o cooperare foarte bună a organizat câteva reuniuni, tot a fost foarte transparent și mi s-a părut un punct bun de pornire pe care am vrut neapărat să-l menționez astăzi. Și ONG-urile au putut participa la dezbatrile cu privire la aceste dosare. Pe 12 aprilie am avut o conferință, mai ales în ceea ce privește specula cu alimente și tranzacționarea cu frecvență ridicată și am beneficiat de mare sprijin. Raportorul s-a beneficiat de mare sprijin, în mod surprinzător. În ciuda a ceea ce se întâmplă uneori la nivelul spectrului politic, să știți că s-au găsit multe interfețe și mi se pare că, eu, fiind un lucru foarte bun, ar trebui să fie subliniat astăzi aici. Bun, și acum concret, câteva lucruri despre tranzacționarea cu mare frecven- de mare frecvență. S-au spus multe lucruri, e foarte bine că s-a făcut asta nu pot uh, decât să subliniez asta. Că e, sunt 500 de milisecunde ca și uh, timp uh, minim sau nu, e dezbătut. Eu oricum nu sunt expert, dar am discutat cu experți. Mie mi se pare că e o unitate de măsură fezabilă, dar trebuie să vedem exact dacă rămânem la această marjă sau nu. Ideea este că este bine să avem un termen uh, de plafonare. De asemenea, pe toate platformele de tranzacționare ar trebui să fie introdusă această normă minimă. Un alt aspect unde am dorit să mergem puțin mai departe decât o face raportorul se referă la uh, tranzacționarea de mare frecvență pe piața mărfurilor. Avem un studiu care ne arată că în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și volatilitatea pe piața mărfurilor există multe legături și pentru a le demonta trebuie să intervenim. În special în domeniul tranzacționării de mare frecvență eh, apar, eh, ar trebui să fie impuse niște eh, limitări mai aspre decât le impune raportorul. În ceea ce privește specula cu alimente și piața mărfurilor, s-au spus deja multe și nu pot decât să subliniez ceea ce a spus Robert Goebbels, ceea ce a spus și antevorbitoarea mea, În ceea ce privește mm, limitările poziționărilor, subliniem importanța acestora și ar trebui să ținem cont de diferențierea pe două categorii. De exemplu, cu privire la comercianți și, și tipurile acestea, dar și pe diferite uh, alte categorii. Există ONG-uri care ne spun că putem să mergem pe categorisirea uh, comercianților. Al, Altminteri ar exista posibilitatea de a înființa diferite firme cu diferite personalități juridice și se poate uh, eluda uh, limitarea poziționării pe piață. Am vrea tare mult să aducem în discuție și acest subiect. Există și probleme cu definirea um, comercianților fizici. Pentru că e foarte dificil să facem uh, o diferență între comerciant și uh, speculant. În opinia noastră, ar fi de bun simț ca AEVMP să constate specula excesivă și să impună niște limitări mai aspre în funcție de situație, dar oricum, specula excesivă ar trebui să fie definită mai întâi, ceea ce, bineînțeles, e foarte greu. Dar poate că e, e uh, de bun simț să ne ocupăm și acest subiect. Cu privire la OTF-uri, s-au spus deja mai multe lucruri despre uh, sistemul organizat de tranzacționare. Nu știu uh, ceea ce privește existența acestei uh, platforme, dacă e bine să o avem sau nu. Poate că putem să ne lipsim de ea. Uh, în ceea ce privește tranzacționarea nume propriu, poate că se poate face pe altă platformă, nu neapărat pe cea organizată. Oricum, aș vrea neapărat, aș fi vrut, aș, am vrut neapărat să menționez acest lucru. Cu privire la produsele financiare adiționale, nu putem uh, decât să subliniem că premisa de plecare e bună, Trebuie să vedem cum anume implementăm totul. E o uh, provocare pentru AVMP. Consecințele ar fi uh, consecințele firește, ar fi ca AVMP să fie dotată cum trebuie, cu personal, astfel încât să se poată face o evaluare adecvată. Se va discuta însă foarte mult despre bugetul Uniunii Europene, deci va fi puțin greu. Dar ideea este să mergem mai departe și să sprijinim asta. Cu privire la protecția consumatorilor, avem aici un alt subiect important și poate că aici divergențele de opinie sunt cele mai mari. Există un punct uh, uh, unde avem impresia că uh, obligativitatea raportării merge prea departe și e pe spinarea consumatorului, clientului. Și sigur că e foarte dificil că se întâmplă asta. Cum anume va putea dovedi un client că a fost prost informat, prost consiliat? Ar trebui să fie invers. Clientul, dacă are suspiciunea că a fost uh, prost consiliat, atunci banca să fie cea care trebuie să dovedească că lucrurile au fost conforme. Oricum, asta e poziția noastră. Cu privire la uh, înregistrările telefoanelor, s-a spus că nu trebuie să se facă, dar să știți că există deja această regulă că telefoanele sunt înregistrate pentru a se face verificări în uh, interiorul băncii. Până la urmă, ideea este că uh, mai întâi clientul i-a întrebat, i-a anunțat că se, face, că se înregistrează convorbirea și apoi înregistrat în uh, scopuri profesionale. Da, bine, putem să discutăm pe mai departe. Și există un alt aspect foarte important în ceea ce privește protecția consumatorilor. Se... Îi se adresează cons consumatorului, clientului, întrebarea cum anume se percepe el pe sine. Să știți că Consilierii mereu privesc lucrurile din perspectiva clientului și autoevaluării acestuia și ar trebui să arătăm un cartonaș roșu aici. Și, bineînțeles, să facem diferența între clienții privați și clienții instituționali. În cazul clienților privați, riscul uh, de a te baza pe anumite informații este mai mare. Acestea au fost uh, observațiile mele și, în consecință, noi uh, vom depune amendamente în această direcție. Să vedem ce iese. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc foarte mult. Bun, și acum trecem la ceilalți care voiau să intervină. Iată numele de pe listă. Myself and Langen, is there anybody else? Mai sunt și alții? Nu. Arlene. După cum au spus și ceilalți vorbitori, eh, trebuie lăudat, Marcus, pentru că doar câteva probleme au apărut în discuție pe acest dosar extensiv și cred că s-a descurcat foarte bine. E des, totul e clar prezentat. În ceea ce privește OTF-urile, de, deja, dacă nu mă înșel, am luat o decizie pe marginea acestora în raportul Swinburne și Trebuie în continuare să fiu convinsă de ce am trebuit să ne răzgândim. Pentru că mai sunt mai, mult, sunt mai multe produse, Marcus, și avem nevoie de mai multe platforme? Nu, nu mă convinge asta. Ce întrebare am eu pentru a clarifica lucrurile e următoarea. Adesea am spus că eu nu am un fond uh, de pregătire financiară și adesea pun întrebări uh, simple, de cunoștințe elementare, dar cu privire la uh, transparență, nediscriminare, acces nediscriminatoriu, supraveghere liberă de piață. Acestea sunt acele lucruri despre care am considerat că trebuie să fie în OTF-uri. Și, bineînțeles, să, uh, să troneze ideea regulilor uh, echitabile pentru toți. De aceea, acum, nu înțeleg, și asta vreau să discut și cu Kay, nu înțeleg cum spunem că avem uh, uh, reglementări comparabile, pentru că noi uh, practic facem o derogare pentru OTF-uri de la două din aceste protecții. Deci vreau să am o justificare de ce facem asta. E vorba de executarea non-discriminatorie și accesul non-discriminatoriu. Și de ce punem în pericol uh, supravegherea pieței? Cu ce justificare facem asta? Eu nu o înțeleg, dar nu e nicio problemă. Sunt deschisă la argumente convingătoare. Mă gândesc că, în practică, vom avea piețe mai generale în ceea ce privește formarea prețului, eficiența și uh, echitatea. Cred că trebuie să avem o altă dezbatere pe acest subiect înainte de a trece mai departe, chiar dacă ne referim doar la derivate și la obligațiuni. Pentru că, după cum am spus eu, credeam că am votat uh, în acord cu implementarea cerințelor G20 cu privire la derivatele uh, OTC uh, la locul de tranzacționare. Ei bine, acum ce spunem? Că le-am tratat, dar doar în locuri de tranzacționare mai puțin reglementate? Eu cred că trebuie să avem claritate aici, pentru că mă îngrijorează un lucru. Dacă creăm un alt loc de tranzacționare, o altă platformă care să fie mai puțin reglementată, poate că ne spui că nu e așa, ă, deja vom avea MTF-uri care vor decide că se transformă în OTF pentru că regimul este mai ă, lax. Bun, ă, întreb aceste, adresez aceste întrebări înainte de a decide la grupul nostru dacă suntem pentru această propunere în acest sector. Și mă încântă faptul că ai spus că ai încercat să dai dovadă de creativitate în găsirea soluțiilor uh, la problemele care au apărut cu propunerea comisiei. Eu cred că MIFID e o directivă foarte importantă pentru această comisie și pentru reglementarea piețelor financiare, fiindcă este o directivă tot cuprinzătoare, cheie. Și de aceea vreau să subliniez următorul lucru pe care l-am menționat și la directiva privind abuzul de piață. Nu mă scuzați, e, există practici abuzive. Dacă analizăm tranzacționarea cu mare frecvență, am văzut că au existat mai multe raportări la OSCO și alți uh, reglementatori cu privire la câteva practici abuzive în cazul tranzacționării cu mare frecvență. Vreau să mă asigur că dacă nu avem asta la abuzul de piață, mă, dacă nu avem reglementat acest aspect, ca să-l acoperim, să-l avem măcar la MIFID. Și de aceea sper că prin MIFID reușim să captăm ideea pe care am prezentat-o eu la un moment dat, și anume să existe experți național care să analizeze situația și să vedem ce se întâmplă și în SUA cu privire la percepția față de acest subiect, care este expertiza de acolo și așa mai departe. După cum am spus, nu trebuie să apară acest lucru în uh, regulamentul acesta, dar vreau să fie tratat ca abuz de piață. Cu privire la arhivare, e foarte important uh, pentru abuzul de piață. Și înțeleg prea bine uh, de ce ai încercat să cauți cerințe adiționale? Am înțeles că în Germania există un uh, protocol de consiliere care este o manieră utilă de a acționa, dar eu cred că am putea fi foarte prudenți aici ca să nu slăbim uh, cerințele deja existente și să nu introducem niște opțiuni care practic uh, fac ca reglementatorii să nu mai fie în măsură să dispună de informații necesare pentru a face o anchetă în cazul abuzului de piață. Menționez acest subiect ca fiind un potențial problematic și înțeleg prea bine de ce ai venit venit cu um, uh, cerințe adiționale pentru uh, uh, proces verbal. Dar să știți că există lucruri care nu apar nicăieri înregistrate într-un proces verbal. Și atunci normal că trebuie să ne bazăm pe e mail pe înregistrări, ca să identificăm abuzul de piață. Un ultim aspect, uh, i-a fost deja menționat, cred, de Kay Swinburne, în ceea ce privește uh, protecția investițiilor. Nu ar trebui să ascultăm doar ce spun reglementatorii, ci și ce spun consumatorii. Și consumatorii se exprimă de obicei foarte clar. Ei ne spun că atunci când se fac cercetări, uh, Comisia poate să ajungă într-un conflict de interese, uh, să creeze un conflict de interese între consilier și consumator și să uh, fie, să se ajungă la un tratament subiectiv al problemei. În ceea ce privește uh, grupul, focus grupul pe cercetare și activitatea acestuia, ne îngrijorează calitatea consilierii de care a beneficiat Comisia, pentru că uneori se pot, se pot primi recomandări subiective, pentru că se plătește pentru consiliere și e problematic pentru consumatori. Eu cred că ar trebui să așternem pe hârtie câteva amendamente foarte bune aici, iar împreună să găsim cele mai bune soluții. Haideți să ascultăm ce au de spus reglementatorii, ce au uh, de spus cu privire la aceste probleme. Știm că în Regatul Unit consumatorii au uh, fost uh, prost consiliați cu privire uh, pe anumite pachete investiționale și nu ar mai trebui să se întâmple asta, fiindcă există foarte multe servicii financiare în acest sector. Pervanș. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președintă. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că ne permite să abordăm acest important instrument legislativ al pieții financiare și pornim de la o bază foarte bună. Sunt de acord cu cele spuse de Robert Goebbels în numele grupului meu. Vreau doar să revin asupra câtorva aspecte. Să mă fac uh, ecoul unor uh, discuții pe care le-am avut prima dată. Uneori, când discutăm despre piețele financiare, ideile de bun simț sau ideile simple pot să ne ducă pe calea cea bună. Sunt de acord cu abordarea raportorului și anume că trebuie să evităm derogările cât mai mult cu putință pentru că ele rup echilibrul textului și îi subminează eficiența. Dar uh, ce trebuie, cu ce trebuie să rămânem de la G20, de la Pittsburgh, uh, e bine, transparența și nevoia de a reglementa toate segmentele pieței, pentru că transparența uh, e un lucru pe care îl cerem de fiecare dată, dar mă și tem de ea care este miza? Miza este reglementarea actorilor pieței financiare, inclusiv acest uh, sistem uh, bancar uh, de pe piața gri, ca să zicem așa. Dacă ne gândim la diversele segmente ale pieței financiare și la inventivitatea lor. și încă niște aspecte mai precise ale raportului dumneavoastră. Aș dori să revin la cele spuse de Oli Schmidt, care spunea că e raportor pe baza textului despre investiții. Eu o să fiu raportor pe textul PRIPS și sper că nu o să aibă același, acea soartă. Trebuie să analizăm împreună problema definiției condițiilor de vânzare. În raportul dumneavoastră, în momentul în care vor fi definite în textul orizontal, atunci vor exista și consecințe asupra raportului lui Oli, cât și asupra raportului meu. Trebuie să fie foarte clar ce înseamnă protecția uh, investitorului de foarte multe ori. Avem tendința să uităm că, de fapt, investitorul este și cel care face economii. Și vreau să vorbesc și despre remunerația intermediarilor. Aici nu știu exact care, uh, ce vrea să spună Kay Swinburne. Trebuie să vedem ce propune Comisia Europeană, de fapt. Am fost frapată de un schimb cu Banca Centrală Europeană care arată că intermediarii cei mai transparenți, mai ales dacă ne gândim uh, la procentele de uh, remunerații pe care le obțin, sunt independenții. Știm foarte bine că în momentul în care te adresezi unei bănci ca să faci o investiție sau un plasament pe o piață financiară, există fel și fel de finanțări încrucișate destul de opace, care uneori vor fi favorizate de o remunerație exterioară serviciului respectiv, uh, serviciului de consiliere. Deci trebuie să analizăm foarte îndeaproape consecințele propunerii comisiei și să vedem care este realitatea consilierii care este oferită investitorului sau celui care face economii, adică de către alții actori de pe piață. În ce privește actele delegate, am uh, văzut ce s-a întâmplat cu Uh, solvabilitate 2 cu alte instrumente financiare ca să, eu știu, am încercat să definim cât mai bine lucrurile la nivelul 1, iar noua comitologie n-a schimbat uh, situația prea mult. În ce privește consolidarea datelor? Sper ca în raportul dumneavoastră să mergeți un pic mai departe și nu numai să permiteți, eu știu, înregistrarea. Trebuie să nu ne mai gândim că înregistrarea telefoanelor, conversațiilor telefonice e o problemă. În momentul în care pui mâna pe telefon și faci uh, un apel care îți va uh, oferi un serviciu, ți se spune că se înregistrează conversația. Deci dacă ți se cere lucrul ăsta atunci când uh, cumperi un bilet de avion, de ce să nu ți se ceară pentru o tranzacție financiară? Dar Mă refer acum la trasabilitatea produselor financiare. Este un subiect asupra căruia comerțul, piața într-o anumită măsură, piața produselor financiare este foarte în urmă față de alte segmente ale lanțului distribuției. Și nu există motive să nu se facă pași înainte, pentru că și aici există miza concurenței internaționale. Și am impresia că, mă rog, cumva am mai scăzut presiunea. Pentru că acolo unde poți obține mai mulți profit, poți să faci, să cheltuiești și mai mulți bani ca să vezi ce n-a funcționat bine. Sigur că nu e foarte excitant, dar este foarte important. Și ultimul punct, problema interdicției a posteriorii a produselor. Cred că trebuie să menținem aceste dispoziții. Este foarte important am fi avut nevoie de acest lucru în timpul crizei și ar fi trebuit să putem suspenda temporar distribuția acestor produse. Am mai făcut o propunere la un uh, anume raport uh, ca Agenția Europeană să aibă posibilitatea să pună la punct un serviciu de protecție a consumatorilor. Puteți să-i spuneți cum vreți. Acest serviciu ar trebui să poată să elaboreze uh, prototipuri de produse financiare care să poată fi testate, să poată fi puse sub supraveghere înainte de a putea fi vândute unui public larg. Sigur că trebuie întărite mm, uh, mijloacele de care dispune Agenția Europeană de Supraveghere, ea încă n-a ajuns la stadiul ultim al uh, unei agențe, agenții care să supravegheze piețele publice, dar uh, și că pe, pe piața financiară să nu mai există fragmentarea cu care ne confruntăm, mai ales acum în situația de după criză. Deci trebuie să ne gândim la posibilitatea de a testa produsele înainte de a le pune pe piață pentru publicul larg. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult. Cine este următorul? Werner. Ja, vielen Dank äh, in den äh, beiden. Mulțumesc. Vreau să-l laud pe colegul Marcus pentru modul în care a prezentat acest dosar foarte dificil. Mă limitez la câteva observații doar. Mai întâi, eh, tranzacționarea cu mare frecvență termenul de jumătate de secundă, 500 milisecunde sau uh, rapoartele de post-tranzacționare, așa cum a propus doamna Swinburne, nu, puteu, nu, nu pot să uh, piardă din vedere sau să ascundă faptul că există în tranzacționare de mare frecvență câțiva algoritmi care au devenit de la sine înțeleși. Cam 98% uh, din contracte sunt uh, Uh, stornate și nu generează niciun pic de lichiditate, nu e vorba de un produs de valoare economică reală, ci este un produs care pompează uh, piața, umflă piața, dar uh, care e foarte dificil. Nu am o soluție brevetată, dar uh, trebuie să fim poate puțin mai aspri decât o propune Marcus Ferber, pentru că ar trebui, da, să avem mai multă transparență și ar trebui să avem uh, o reglementare de bun simț, după cum spune raportorul, începând cu uh, piața financiară și modul în care tratează tranzacționarea de mare frecvență. Comisia a propus o sumă de bilanț de 100 de milioane. Marcus Ferber, în amendamentul său, pentru IMM-uri și acces, garantarea acestuia a, a, a propus ca imm ul să fie definite după 250 de a, angajați și a, o altă cifră de afaceri. Nu doar în acest, la acest capitol am rezerve, am rezerve generale, pentru că aceeași dezbatere e purtată și la promovarea cercetării, pentru că pregătim următorul program cadru de cercetare. Și eu cred că o limitare la 250 de angajați pentru IMM-uri, cred că e neavenită. Și nu e corect uh, nici în relațiile comerciale să se întâmple această uh, limitare. De aceea vreau să ne gândim puțin, nu putem oare să fi mai preciși puțin la acest capitol, să ținem cont uh, de ceea ce înseamnă IMM-ul în adevăratul sens al cuvântului. Și apoi, uh, comercializarea resurselor prim, uh, materiilor prime, mă scuzați. Domnul Goebbels a menționat uh, comerțul cu cacao în anul 2010. La nivel mondial, recolta era de 3,5 milioane de tone. S-au uh, comercializat 70 de milioane de tone, deci avem, uh, am avut o creștere cu dou- de 20 de ori a prețului din cauza acestei limitări. Și vreau să vă spun că toți analiștii pieței materiilor prime spun că, în general, cererea reală este mult mai definitorie pentru preț decât specula. Să găsim calea de mijloc. Și lauda venită din partea lui Clute e frumoasă pentru domnul Clute sau pentru domnul Ferber, dar uh, eu nu vreau să mă pripesc și aș sugera să discutăm înainte să ne lăudăm. În ceea ce privește derogările, vreau să privesc totul prin perspectiva EMIR a regulamentului. Bine a spus uh, domnul Ferber uh, că ceea ce am reglementat în EMIR reprezintă un lucru bun, mai ales că am prevăzut uh, o derogare specifică. Asta e corect. Uh, se pune întrebarea, mai sunt uh, necesare publicarea și de alte informații, protecția, uh, protecția acționarului, cum e privită aceasta? Să ținem cont de cerințele de transparență și aici. avem diferite posibilități de a interzice anumite produse financiare. Dar se pune întrebarea în ce măsură e valabil asta și pentru produsele non-financiare și pentru acele întreprinderi care tranzacționează produse non-financiare. Ce se întâmplă cu respectarea marjelor în menit? E o întrebare pe care trebuie să o avem în vedere. Și apoi um, avem derogările, după cum am mai spus. Um, am văzut că mulți vor derogări, uh, am văzut la primul emir, dar se pune întrebarea cum definim acceptarea și cum, devenim, uh, cum definim uh, intervențiile individuale, cum le limităm la această definiție. Nu are sens să discutăm dacă cu instrumentul din MIFID, ceea ce e în primul rând pentru piețe financiare și pentru uh, instrumentele financiare, servește la modificarea situației din întreprinderi. Nu are rost. Trebuie să mai discutăm. Și apoi se pune problema definirii pieței, uh, instrumentelor de, pie, piețe, de pe piețe financiare, ținând cont de uh, ceea ce se întâmplă în anumite sectoare de piață, de exemplu piața energetică și încadrarea într-un calendar, oare trebuie să spunem foarte clar că uh, produsele fizice nu sunt uh, produse financiare și să facem și să nu putem face o legătură cu uh, piața materiilor prime. Dacă vrem reglementări internaționale, trebuie să vedem cum, cum procedează alte regiuni. Dar Ideea este că există zone unde produsele fizice nu sunt privite ca fiind produse financiare. Ne mai gândim, să vedem care e poziția noastră finală. Limita, po, poziționarea limitată. Uh, Comisia a venit cu mai multe alternative, ori uh, limite ale, pe poziție, ori management al poziției. Uh, domnul Ferber se referă la limitarea poziției. Să vedem care va fi formularea finală. Per ansamblu, propunerea este foarte bună. E nevoie de amendamente pe aici, pe acolo, asta susțin eu. Pe mine m-ar interesa să-mi spună raportorul cum se procedează mai, pe mai departe și la Consiliu. Și dacă vom avea uh, sau ne așteptăm să avem o dezbatere uh, acerbă cu Consiliul, lucru pe care n-am de unde să le estimez acum, sugerez să facem ca la Emir, și anume, după votul la comisie, să avem un vot în plenară, fără decizie legislativă finală, pentru ca raportorul să meargă în fața Consiliului cu uh, spatele asigurat de Parlament. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt ultima vorbitoare. Am lucruri de spus. Pe majoritatea lucrurilor care au fost nețate, încerc să fiu succintă. Trebuie să recunoaștem că există lucruri unde, locuri unde nu trebuie să fim discriminatorii, dar să fim discreți. Și asta e justificarea nu doar pentru OTF-uri, ci și pentru rețelele de agenții de bursă. După cum a spus și Kay și cum am spus și eu când discutam raportul lui Arlene, mă întreb dacă e vreo posibilitate să definim dimensiunea capitalului care să fie legat de acțiunile clienților pe OTF-uri. Că, pentru că OTF-ul e într-o poziție de legătură, de mediere. Există două părți uh, care la un moment dat nu pot să funcționeze la un loc și trebuie să existe o punte cum putem verifica ce se întâmplă prin audit. La EMIR, la un moment dat, când făceam derogare pentru corporații, uh, sugeram să putem face o verificare ca să vedem clar că aceștia nu fac abuz de derogare. Și poate că am putea să procedem așa sau să avem un procentaj, o marjă procentuală, oricum, e un lucru pe care eu vreau să-l analizez, fiindcă neavând capital, înseamnă că avem un OTF pe care nimeni nu-l folosește și nu prea vrem asta. Protecția investitorilor. Am fost surprinsă să întrezăresc asta în directiva cu privire la piețele instrumentelor financiare. Dar va trebui să existe o continuitate a lucrurilor care sunt înfăptuite. Avem nevoie de mai multe uh, publicări de informații an de an pentru investitori, nu neapărat uh, Uh, publicarea informațiilor în mod direct, ci să știm cu toții în momentul în care aprenă asemenea produse ce taxe sunt uh, cuprinse, uh, taxe de gestiune și așa mai departe. Trebuie să ai o proiecție a costului în timp, într-un sens acumulativ. 2% taxe de management nu sună mult, dar în timp se tot adună. Asta înseamnă că Uh, managerul de active face mai mult decât investitorul. Aici în Belgia, cei care au uh, un credit ipotecar primesc uh, o, uh, un tabel cu tot ceea ce înseamnă creditul acesta pe perioada derulării lui. Deci e foarte bine să existe o viziune de ansamblu asupra tuturor taxelor care apar pe parcursul timpului. E foarte important pentru investitori. Cu privire la tranzacționarea cu mare, de mare frecvență. E important uh, respectarea principiului plătești pentru ce folosești. Oare cum le explicăm tuturor acest lucru? Nu putem neapărat să le explicăm uh, ideea aceasta cu plătești uh, ce utilizezi, dar putem să le spunem că nu trebuie să fie discriminatori în momentul în care uh, iată, își pun un produs pe piață, îl retrag imediat și practic se percepe o dublă taxă. Nu putem să acționăm astfel încât să descurajăm tranzacționarea cu mare frecvență, dar ar trebui măcar să spunem că e nevoie de o structură a taxelor percepute, taxe care nu reprezintă neapărat uh, servicii sau utilități. E o diferență foarte mare față de ceea ce facem în MIFID, unde acoperim investiții, și față de ceea ce facem în EMIR, unde am avut infrastructură. Există câteva aspecte în comun, dar eu zic că trebuie să ne axăm mai mult pe investitorii europeni, rezultatul fiind că Uh, investițiile europene sunt bazate pe rezultate. Nu vrem să prevenim uh, investiția în țările în curs de dezvoltare sau în, acolo unde nu există exact aceleași regulamente. Sunt lucruri cu care ne-am uh, luptat și în trecut. Și cred că acum e nevoie de un hibrid ca să ținem cont și de ceea ce s-a întâmplat în trecut. În ceea ce privește pozițiile limitate, mă sperie puțin piețele unde există puțin participanți Așa că haideți să vedem uh, cum anume acționăm, să fim uh, flexibili și să spunem că în momentul în care apare un, uh, o, o situație în care din cinci mari actori pe piață mai rămân patru, să putem să avem o intervenție de urgență. Referitor la accesul direct, avem nevoie de acces direct pentru terțele state și pentru uh, un, acces, uh, pe, un acces de tip multiplatformă, dar uh, accesul direct trebuie să fie uh, unul nediscriminatoriu, pentru că nu trebuie să fie unul care să servească strict obiectivul de a reduce latența. Nu știu dacă e echitabil. Ca liberal, nu utilizez cu dragă inimă cuvântul interdicție, dar poate ajungem acolo. Iartă-mă, Ole. Pe produse, cred că abilitatea de a interveni și inspecta acolo unde nu e simplu deloc trebuie să fie o posibilitate. Știți că mie îmi place mapping-ul tranzacționar, identificarea instrumentelor, trasabilitatea Trebuie să știm dacă ceva e... Trebuie să știm exact ce reprezintă fiecare lucru în fiecare pachet, să putem să identificăm asta după câteva trăsături specifice și să vedem ce se întâmplă cu pachetele investiționale și să acționăm în consecință. Poate că am putea să avem o abordare pe mai multe planuri pentru ca totul să fie în regulă. Cu privire la domeniul retail, la EVMP pe vânzarea în lipsă se discută despre problema lichidității și poate că am putea pune problema astfel, să vedem cum putem utiliza lichiditatea astfel încât să definim unde anume am putea să avem derogări uh, pretranzacție. Nu eu sunt exact aceleași criterii care sunt întrunite, dar eu cred că de îndată ce se uh, caută lichidități, uh, și se analizează problema acestora, va apărea și asta problemă și putem repede, repejor să intervenim și noi cu idei. Bun, atât uh, din partea mea. Dacă am timp, găsesc, uh, dacă am timp, scriu și amendamente. Altminteri, puteți să preluați voi din uh, ideile mele. Marcus, ai cuvântul. Ja, vielen Dank. Äh, zunächst mal Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich beteiligt haben, insbesondere. Mulțumesc, doamna președinte. Am notat care sunt propunerile pe care dumneavoastră le salutați. Bun, aș dori să mulțumesc acum tuturor celor care au participat la această muncă. Nu cred că ar fi util să reiau acum și uh, să trec în revistă uh, toate elementele care au fost evocate, dar mă voi opri la câteva teme mai mari. În ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență. Eu nu vreau să inventez din nou roata. Mi se spune că există deja un alt dispozitiv care există și, drept să vă spun, nici nu știu care este echivalentul acestei, uh, acestui dispozitiv în limba germană. Uh, dacă am înțeles eu bine, ar fi așa un fel de dispozitiv alternativ față de uh, posibilitatea care există în momentul de față, și anume tranzacționarea aceasta de mare frecvență. Puh din acest punct de vedere, eu, sincer, uh, cred că ne putem gândi la negocierile cu Consiliul, să ne imaginăm cum ar arăta ele. Uh, bănuiesc că e vorba de comisioane care sunt încasate pe anumite piețe, deci sunt anumite lucruri care există deja și care sunt utilizate. Apoi, lumea s-a alți colegi s-au referit, spre exemplu, pe piețele, la piețele de mărfuri. N-aș vrea să aprofundez acest lucru. Nu vreau să vă explic câte întruniri am avut și cu câte persoane am discutat pe această temă. Uh, am vorbit și am discutat cu foarte mulți reprezentanți ai acestor sectoare de activitate. Am mers la Londra, Robert și tu ai mers la Londra, am fost să vedem cum funcționează lucrurile. am fost să vedem cum funcționează acele faimoase dispozitive de squeezing Evident că analiza noastră trebuie cizelată, trebuie rafinată. Nu am reușit să desăvârșesc această muncă având în vedere termenele care erau foarte strânse, mai ales pentru traducerea documentelor. Însă am speranța că voi putea face acest lucru. Acum, diferența dintre OTF-uri și MTF-uri. Uh, mi s-a spus că pentru produse standard, standardizate, ar trebui să existe o singură platformă, așa cum e în momentul de față, dar asta dincolo de cele acoperite de directiva MIFID. Ideea fiind să aducem totul sub MIFID. Dar vom avea ocazia cu siguranță să rediscutăm acest aspect și poate că voi reuși să vă conving de acest lucru. Acum, în ceea ce privește piața și IMM-urile, Aici e vorba de un caz aparte de MTF. E vorba de accesul la piața de capital pentru IMM-uri. Comisia se bazează pe capitalizarea aceasta a IMM-urilor. Deci, noi trebuie să ne punem întrebarea următoare, dacă cifrele sunt corecte. Pentru că, evident, aici ne putem confrunta cu tot felul de lucruri care poartă eticheta IMM. Am putea avea o întreprindere care, de fapt, are doar doi angajați sau am putea avea o întreprindere care e mai solidă decât atât. Și atunci, de ce am avea noi nevoie de un MTF pentru IMM-uri? De ce nu am putea să trecem prin piețele standardizate? Pentru că asta e deja posibil. Uh, și întrebarea, de fapt, uh, are un răspuns. E legat, un răspuns legat de lichidități. Dacă avem o platformă suplimentară, atunci punem la dispoziția întreprinderilor lichidități suplimentare, pentru ca acestea să se poată capitaliza și pe alte căi decât căile clasice de creditare, care în principiu sunt accesibile pentru ele. Eu cred că definiția IMM-urilor și definiția acestui acces al IMM-urilor la piața de capital e o noțiune sau sunt noțiuni pe care va trebui să le aprofundăm. Problema e că dacă punem IMM-urile și le ă, încadrăm așa într-un, între anumite limite, atunci e clar că le restricționăm oarecum. Acum, în ceea ce privește deschiderea. Eu am discutat cu reprezentanța economiei și mă refer aici la economia reală. Cu reprezentanța ai sectorului care se confruntă cu dificultăți. Și atunci ne putem pune întrebarea dacă ar fi oarecum normal ca acest sector să nu fie acoperit de MIFID. Care ar fi diferența atunci între o acțiune și o, o opțiune pe o acțiune pe piața la, uh, la, cu anumite termene, uh, pe piața, știu eu, materiilor prime sau pe piața electricității. Răspunsul care l-am primit e că, într-un caz, se de, suntem dependenți de un anumit sistem, pe când în celălalt caz nu depindem de nimic. S-a evocat și cazul, uh, Robert, a evocat cazul cacao, în care, din cauza anumitor intervenții pe piață, sistemul poate să se probușească. Uh, asta nu înseamnă că sistemul e de vină. Și un alt aspect, protecția ca investitorilor și protecția consumatorilor. Există țări în care acest aspect a fost dus până la capăt. E vorba de o, ma, o țară, aș spune eu, sub forma unei insule, care a interzis orice formă de remunerare indirectă. Și atunci ne putem pune întrebarea următoare. Care ar fi beneficiul pentru a adopta acest model pentru întreaga Uniune Europeană. Sincer să vă spun, sunt sceptic, pentru că există o tradiție în rândul investitorilor, o tradiție care este diferită pe aici, pe acolo. Există un specific local și aici noi discutăm despre o directivă, nu despre un regulament. Lucru care permite în continuare statelor membre ca acestea să se organizeze și atunci ceea ce ne interesează pe noi e calitatea rezultatului, e gradul de transparență. Și sunt de acord cu doamna Perez, uh, Berez. Uh, prețurile de asemenea sunt importante pentru transparență și atunci evident că putem să acționăm și există această nevoie de a asigura o coerență. Nu putem să reglementăm absolut tot, însă trebuie să asigurăm o coerență cu celelalte texte legislative. Acum, în ceea ce privește exigențele de transparență. Sper că vom regăsi acest lucru și în următoarele texte legislative pe care le vom uh, aborda, le vom analiza în următoarele luni. și că vom reuși să regăsim această dorință de transparență și de informare și pentru celelalte texte legislative. Mă gândesc, spre exemplu, la un aspect. Banca mea mă consideră a fi un client cu un anumit grad de risc. Eu, sincer, nu consider că așa ar fi. Dar banca, la care sunt eu client, pentru a se proteja, dacă eventual apare, știu eu, vreo noutate, uh, ar putea să mă încadreze într-o anumită, știu eu, categorie și eu trebuie să fiu conștient că acest lucru ar putea să intervină și ar trebui să fiu atent la acest lucru. De aceea eu sunt dispus să cizelăm textul, să discut în continuare cu colegii, să îmbunătățim textul. Acum, în ceea ce privește strategia de viitor, putem spune că la Consiliu lucrurile nu avansează prea mult. Pre- președinția daneză a încercat să accelereze ritmul, pasul, dar uh, în ceea ce privește această discuție, nu s-a ajuns la o discuție atât de detaliată ca și cea pe care o purtăm noi aici. Deci va trebui să vedem care vor fi evoluțiile ulterioare la nivel de Consiliu și uh, Eu am să merg curând în Cipru pentru a avea o întrevedere cu reprezentanții viitoarei președinții, președinția cipriotă, în așa fel încât să putem lansa un dialog pentru a stabili un calendar, pentru a vedea împreună cu președinția cipriotă cum anume își dorește aceasta ca directiva MIFID să evolueze. Și din punctul nostru de vedere, aș considera că ar fi bine să terminăm acest dosar până la sfârșitul anului și să încercăm să îndeplinim ceea ce am fixat noi la Pittsburgh. Acum, să nu uh, încercăm să ghicim prea multe dinainte, însă noi ca Parlament avem o anumită direcție, avem uh, un drum de urmat și trebuie să încercăm să trecem la acțiune cât mai repede cu putință, atât în comisia noastră cât și în plenul Parlamentului, pentru a transmite un mesaj clar către Consiliu, în așa fel încât să putem să avem un mesaj cât mai clar cu putință pentru toți cetățenii europeni. De fapt, acesta este rolul nostru. Mulțumesc. Toți cei care merg în Cipru parcă poartă portocaliu astăzi. Termenul pentru amendamente este 10 mai și vă pot anunța că Arlin a fost de acord ca termenul pentru abuzul de piață să fie 10 mai și nu 8 mai, așa că e același termen pentru cei care depun amendamente la aceste. Pe 18 și 19 iunie vom discuta amendamentele, vom vota în comisie pe 8-9 iulie și vom vota în plenara din uh, septembrie. Încheiem astfel reuniunea pe ziua de astăzi, dar firește avem două reuniuni și mâine. La revedere!